Are you sure? Yesterday I was in trouble. so, yeah. Good morning. Bună dimineața. Iată, au uh, trecut minutele necesare pentru politețe pentru politețuri. Trebuie să ne reluăm activitatea unde ne-am oprit ieri. Am avut două ore ieri după masă, o audiere specială cu privire la guvernanța Schengen, evaluare și uh, candidatură participare. Ieri uh, ne-a onorat cu prezența doamna Malmstrom, uh, apoi uh, reprezentantul președinției irlandeze și raportorul domnul Carlo Coelho. Și în această dimineață trecem la sesiunea 2, vom discuta tehnologia, starea actuală, vom discuta câteva instrumente pe care le-am colegiferat în trecut Însă am dorit să vedem care, este, uh, care sunt ultimile evoluții în domeniu și aș dori să vă reamintesc tuturor că după prezentări vom uh, putea adresa întrebări uh, celor patru vorbitori. Trebuie să ne ținem foarte strict de program, de programul care v-a fost trimis. Uh, îl iurez bun venit domnului Ioan Dragoș Tudorache din partea Comisiei, care ne va prezenta ultimile evoluții uh, legate de uh, SIS-2 și de VIS. Apoi, domnul Garkov, care este directorul executiv al agenției, Domnul Lechner, director al Institutului pentru Protecția și Securitatea Cetățenilor, a Centrului Comun de Cercetare și, în fine, tot bun venit uh, îi urez uh, domnului Roland Belser, care va prezenta proiectul Fidelity, securitatea documentelor sursă. Întâi dau cuvântul domnului uh, Tudorache, reprezentant al Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc și eu să vă mulțumesc pentru uh, inițiativa de a organiza această audiere uh, cu privire la uh, SIS-2. Uh, o astfel de audiere este foarte binevenită. Nu cred că trebuie să vă explic dumneavoastră Comisiei Libe uh, cât de complicat a fost uh, trecutul SIS-2. Ați uh, fost maturi acestor probleme pe care le-am avut în ultimii ani. Am avut uh, întârzieri, am avut eșecuri, s-a depășit bugetul și mm, nu spun chiar ca în consecință, dar am avut și dezbateri aprinse, aprige atât la Consiliu cât și la Parlamentul European, chiar la Comisia dumneavoastră. Deci nu e un trecut ușor, n-a fost un proiect ușor și simplu, însă iată, astăzi uh, vă putem uh, arăta pe uh, diapozitiv și să anunțăm că SIS-2 va deveni funcțional în mai puțin de 3 săptămâni. În urmă cu 10 zile, Consiliul a, devenit, a hotărât ca acest sistem să fie operațional în 9 aprilie. E o mare înfăptuire și aș, aș, am dorit să vă mulțumim uh, dumneavoastră pentru sprijinul uh, acordat. Ați uh, sprijinit acest proiect, ați crezut în el, chiar în momenturile în care nu toată lumea credea în posibilitatea de a avea un astfel de proiect. Și am dorit să mulțumim mai ales domnului Coelio, pentru că el a fost cel mai puternic uh, partizan, a crezut cel mai mult în acest proiect. Mulțumim, domnule Coelho, pentru tot uh, sprijinul și pentru tot ce ați făcut pentru a vă asigura că în 9 uh, aprilie să se nască SIS-2. Aș dori să vă spun unde ne aflăm astăzi. E o dezbatere despre tehnologie și aș dori să le explic și celor care se întrebă cum se întâmplă ca în urmă cu trei uh, luni, uh, la plenara din noiembrie, discutam uh, despre o serie de uh, întârzieri care proveneau din partea statelor membre și cum în aceste trei luni am reușit să ajungem la situația de astăzi și să avem, așa cum am spus, lansarea posibilă în mai puțin de trei săptămâni. Acest lucru s-a întâmplat pentru că și e ceva ce s-a întâmplat constant în ultimii ani am uh, găsit uh, un mod foarte uh, util de a coopera cu utilizatorii finali din statele membre și astfel am depășit toate dificultățile pe care statele membre le-au avut în octombrie, în noiembrie, în finalizarea textelor și astfel la începutul anului în ianuarie au fost încheiate toate testele. La sfârșitul lunii ianuarie am început migrația efectivă, deci am încărcat cele 46 de milioane de, um, de înregistrări pe care Sistoi 2 le uh, are. În ultimile două săptămâni, statele membre au început să uh, încace propriile baze de date naționale și această activitate va fi finalizată cu succes până la sfârșitul acestei săptămâni. Astfel ne pregătim pentru tranziția, așa numitul switch over, în 9 aprilie, când statele membre vor face tranziția înspre SIS-2 și vor folosi acest sistem pentru operațiile SIS. Ce se va întâmpla după 9 aprilie și poate că știți și acest lucru pentru că grație dumneavoastră am reușit ca până la sfârșitul săptămânii trecute am a, a avut o adaptare a instrumentului de migrație care permite, ne permite să punem într-un uh, cadru juridic mai bun procesul tehnic care reprezintă migrația de la un sistem la altul. Deci, încă o dată, mulțumită dumneavoastră și sprijinului pe care l-ați acordat uh, activității noastre, avem un cadru foarte clar pentru activitățile care se desfășoară între uh, data de uh, tranziție și data în care sis nu va fi uh, închis. Va fi nevoie de o lună, perioada de monitorizare, așa numită, și în acest, în acest, în acest răstimp uh, monitorizăm ambele sisteme pentru a permite statelor care au probleme de tranziție să se întoarcă înapoi la SIS-1, astfel încât uh, zona Schengen să continue să funcționeze fără probleme. Deci, iată, din punct de vedere tehnic, cum stau lucrurile, și ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. În 9 aprilie vom avea uh, trecerea și apoi vom avea o lună de monetarizare până în 9 mai. Nu a fost nu e o coincidență, e o coincidență, nu am făcut intenționat acest lucru, știți ce înseamnă 9 mai. Și după ziua de 9 mai, SIS 2 va fi pe deplin și un unicul sistem de informare Schengen care să sprijine uh, uh, zona Schengen. Nu, cred că trebuie să vă mai vorbesc despre avantajele SIS-2. Cred că am avut suficiente discuții în acest uh, sens. O să menționez în primul rând guvernanța. E poate evoluția cea mai importantă în SIS-2, pentru că astfel vom avea un uh, instrument comunitarizat, uh, pur european, pentru a sprijini uh, spațiul Schengen în ceea ce privește managementul operațional se va face la EULISA, este noua agenție care sprijină acțiunile în acest domeniu. Nu o să vă mai spun prea multe pentru că domnul Garkov imediat va lua cuvântul după mine și va spune câte ceva și despre rolul pe care îl are această agenție. Uh, în acest uh, proces de o mai bună guvernanță pentru acest sistem, în mod mai transparent uh, și mai ușor de tras la răspundere, nu numai de către instituțiile de la Bruxelles, ci și de către cetățeni. Apoi, Uh, SIS-2 ne aduce o tehnologie mai performantă, e poate și motivul pentru care SIS-2 uh, a fost propus, pentru că toată lumea era de acord că avem nevoie de o tehnologie mai performantă decât uh, cea pusă la dispoziție de SIS-1. Uh, în ultimii ani această tehnologie a fost uh, testată și am ajuns la uh, momentul în care SIS-2 poate să suporte 100 de milioane de înregistrări, ori acum e vorba doar de 46 de milioane. În trecut, de două ori capacitatea și uh, competența, puterea de, uh, de, de funcționare a sistemului au fost uh, depășite și SIS-2 mai aduce și noi funcții, de exemplu, posibilitatea de a face legătura între alerte, de a introduce în sistem documente doveditoare, astfel încât timpul necesar pentru polițiști sau pentru grăniceri să Uh, facă, să coroboreze uh, rezultatele, uh, căutările să se facă mult mai repede decât în prezent. Și, în fine, se asigură astfel o mai bună protecție pentru cetățeni și mai multe garanții mai bune situații în care intervine furtul de identitate sau uzurparea de identitate pot fi evitate Uh, în uh, sistemul SIS-2. Și, în fine, dar în ultimul rând aș dori să mă refer și la protecția datelor, pentru că SIS-2 vine și cu un set consolidat de garanții în acest domeniu, nu numai în ceea ce privește guvernanța, pentru că uh, supraveghetorul european privind protecția datelor e uh, competent pentru SIS-2 și va monitoriza siguranța datelor în sistemul central. Vom lucra în comun cu, va lucra în comun cu autoritățile naționale de protecție a datelor, pentru că ele răspund în principal pentru protecția datelor din sistemele naționale, însă, pe ansamblu, regimul de protecție a datelor uh, SIS-2 este uh, superior uh, celui existent. Mă opresc aici la SIS-2 și voi trece la VIS. VIS e o poveste uh, Uh, mai veche, pentru că din 2011, din octombrie, a fost uh, lansat. Uh, e un sistem care funcționează fără probleme și care furnizează servicii statelor membre din 2011 încoace și până în prezent 2,4 milioane de vize au fost tratate în, de către acest sistem și VIS a fost lansat până acum în 12 regiuni și calendarul merge până la 15 regiuni până la sfârșitul anului. Nu a, sistemul nu a avut probleme tehnice a, cu procesul de rollout care va mai a, a, dura câteva luni până la 1 sau 2 ani în funcție de uh, stadiul de pregătire și de negociere pentru uh, acoperirea Uh, unor regiuni mai uh, delicate, mai uh, dificile, China, Rusia, India, de exemplu. Însă, agenția EU-LISA deja consolidează sistemul VIS pentru a se asigura că capacitatea tehnologică pentru a sprijini procesul de rollout merge până la sfârșit. Deci sperăm că Uh, și obiectivele politice care au fost uh, alocate acestui uh, proiect vor fi îndeplinite. Mulțumim foarte mult, domnule Tudorache. Trecem acum la domnul Krum Garkov, care este director executiv a Agenției Europene pentru Sisteme IT de scară, la scară largă în domeniul libertății, securității uh, și ale justiției, agenția EULISA. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru a prezenta Comisiei progresele agenției EULISA în primele luni de existență. Agenția a început să funcționeze pe 1 decembrie și începutul a fost bun datorită sprijinul oferit agenției din partea statelor membre, mai ales din partea statelor membre unde se află um, sediul și celelalte site-uri ale agenției. Încă de la început am avut două priorități majore. Mai întâi, continuarea angajărilor pentru ca agenția să poată să înceapă să-și respecte obiectivele și apoi să înceapă perioada de tranziție în responsabilitățile pentru gestionarea operațională a sistemelor. De la diferitele agenții, autorități și uh, comisie și în ceea ce privește recrutarea de personal, uh, doresc să vă spun că agenția angajează uh, Uh, conform planului. Uh, avem 81 de angajați în momentul de față la Strasburg și la Tallinn și avem încă 32 de posturi de ocupat. Concursurile sunt în curs și cred că până la sfârșitul anului agenția își va respecta planul de angajări pentru acest an uh, pentru a ajunge la un personal de 120 de angajați pentru a ne respecta obiectivele, principalele roluri pentru, legate de securitate și protecția datelor. Avem deja ofițeri pentru securitate și protecția datelor pentru a garanta o bună începere a funcționării noastre din punct de vedere operațional și financiar. În ceea ce privește tranziția în responsabilități, încă din prima zi de funcționare am cooperat cu autoritățile franceze și Comisia. Pe, am creat un uh, plan de tranziție, am conceput un plan de tranziție pentru a se asigura că tranziția responsabilităților va fi făcută cât mai bine și pentru a asigura integrarea uh, staffului echipei franceze responsabile până pe 1 decembrie pentru gestionarea operațională a sistemelor. Acesta a fost un factor esențial pentru funcționarea agenției încă de la început. Doresc să vă informez că până acum aplicarea acestui plan de tranziție este conform planului și agenția deja controlează și se ocupă de funcțiunea operațională a sistemului VIS după cum v-a spus domnul Tudorache. De asemenea, cooperăm uh, cu um, cei care se ocupă de gestionarea tehnică a programului și pentru evoluția sistemului VIS pentru um, a aborda probleme suplimentare legate de um, derularea programului SIS și extinderea lui la întreaga lume. În ceea ce privește Eurodacul, tranziția um, responsabilităților pentru Eurodac este în curs. Multe din activitățile planificate au fost deja realizate pentru formare, pentru transferul de cunoștințe și până la sfârșitul lui mai agenția va controla și sistemul Eurodac complet. În fine, un lucru la fel de important, deși agenția va prelua responsabilitatea pentru sistemul uh, SIS doar după 9 mai, de fapt încă de la începutul anului, agenția este implicată și contribuie la activitățile legate de migrarea de date și la pregătirea pentru începerea funcționării sistemului uh, SIS pe 9 aprilie. Deci, uh, de, în practică, chiar de pe 9 aprilie, agenția va începe să se ocupe de uh, gestionarea operațională a sistemului SIS, sistemului de informații Schengen. Astfel își va putea prelua responsabilitatea completă de pe data de 9 mai. În ceea ce privește prioritățile pentru acest an, vă voi uh, prezenta aceste priorități în general, pentru că până acum am vorbit doar despre gestionarea sistemelor. Cred că este important să înțelegeți toate activitățile planificate pentru agenție Pentru acest an, agenția are patru priorități majore. Prima este respectarea obligațiilor esențiale ale agenției, conform regulamentului uh, care ne-a creat, apoi crearea organiză organizării proprii uh, prin angajări pentru crearea staffului agenției. În al treilea rând, agenția va crea cadrul pentru a deveni un centru de excelență în anii următori și apoi își va dezvolta relațiile cu partenerii la nivel intern, adică celelalte agenții, dar și cu actorii interesați, statele membre și instituțiile de la Bruxelles, inclusiv Parlamentul European, Comisia Libe și Consiliul. Aș dori să vă mai, mai dau mai câteva detalii în legătură cu principalele obligațiile noastre din cadrul fiecărui priorități. Am vorbit mult despre gestionarea sistemelor, care este prioritatea noastră majoră, alături de securitate și măsurile de protecție a datelor pentru a asigura că sistemele funcționează bine și datele sunt gestionate corect. În acest uh, an, agenția va începe să aplice proiecte strategice, cum ar fi evoluțiile VIS, dar uh, Vom uh, realiza și uh, migrarea sistemului Eurodac de la uh, um, de la Luxemburg la Strasbourg după aplicarea regulamentului Eurodac și vom sprijini, bineînțeles, statele membre care vor începe să folosească unul sau altul din sistemele controlate de agenție. În ceea ce privește staful uh, agenției, bineînțeles, uh, trebuie să încheiem procesul de angajări pentru o bună funcționare pe termen uh, mai lung. Bineînțeles, vom finaliza integrarea organizației. După cum știți, prima dată am venit la comisia dumneavoastră. Când am venit la comisia dumneavoastră, mi-ați spus că Faptul că agenția, din punct de vedere fizic, are mai multe sedii poate pune probleme pentru organizație nouă. Ne dăm seama de asta și de aceea avem o viziune și un model de funcționare operațional care, um, care stau la baza dezvoltării funcționării noastre integrate pentru a putea funcționa cât mai bine. De asemenea, spre sfârșitul la uh, a doua parte a anului avem, trebuie să ajungem și la independența financiară în funcționarea agenției și vom uh, supune un plan uh, pentru perioada 2014-2020. Pentru că ca organizație nouă avem nevoie de o strategie, de o direcție în care să ne îndreptăm. Pe de altă parte, în acest an ne-am uh, concentrat pe dezvoltarea cadrului nostru general de guvernanță, dar și pe evaluarea și aplicarea îmbunătățirilor, unor îmbunătățiri în procesele operaționale existente pentru a avea rapid de câștigat pentru o mai bună eficiență a operațiunilor, inclusiv din punct de vedere financiar. Bineînțeles, trebuie să eficientizăm funcționarea financiară a sistemelor Pot să vă informez de asemenea de faptul că în ceea ce privește cadrul de guvernanță, acesta a fost definit și uh, lucrăm acum la foaie de drum pentru aplicare. Acesta va fi o prioritate majoră pentru anul acesta, dar și pentru anii următori, pentru că aplicarea unei bune guvernanțe nu se va realiza într-un singur an. În fine, în ceea ce privește prioritățile, agenția încă de la început a început uh, să-și dezvolte relațiile cu partenerii și actorii interesați. Pot să vă spun că agenția are relații excelente cu statele membre reprezentate în Consiliu, mm, grup, cu grupurile consultative, de asemenea ca parte a structura de guvernanță a agenției și împreună abordăm toate problemele operaționale sau strategice legate de operațiunile noastre sau evoluția sistemelor uh, în interesul statelor membre. În același timp, agenția a stabilit relații foarte strânse, atât la nivel executiv cât și la nivel operațional, cu majoritatea celorlalte agenții din uh, domeniul nostru de activitate, cu Europolul, cu Frontexul, cu ENISA și, și CEPOL. Și am uh, semnat deja un memorandum de înțelegere cu CEPOL pentru um, a face față unor nevoi operaționale. Uh, acest parteneriat se va dezvolta în acest an cu actorii interesați pentru a ne asigura că ne aliniem perfect cu nevoilor și punctelor de vedere ale statelor membre pentru dezvoltarea sistemelor operaționale pentru că eu cred că acesta este unul dintre principalele obiective ale agenției, acela de a oferi valoare adăugată actorilor interesați pe termen mai scurt și mai lung. Bineînțeles, în primele luni ne-am uh, confruntat și cu multe probleme, ca orice organizație nouă, dar principalele pe care le rezolvăm, cred, uh, cu succes, uh, sunt uh, creșterea personalului, uh, creșterea obligațiilor operaționale, creșterea um, numărului sarcinilor uh, agenției și amplorii acestora. Iată de ce presiunea asupra staffului și asupra agenției general pentru a se dezvolta este mare. Agenția trebuie să recruteze cât mai repede, înainte de începutul anului. Provocarea care ne confruntăm anul acesta și poate și în anii următori este dezvoltarea strate- eh, capacităților strategice pentru planificare, pentru cercetare și dezvoltare într-o situație financiară dificilă, care uneori poate ne va împiedica în a avansa cât am dorit de repede. Și, nu în ultimul rând, un alt aspect esențial care riscă să pună în dificultate operațiunile la Strasbourg sunt uh, condițiile de lucru. Deși uh, sediul este operațional și folosit complet de agenție, capacitatea nu este suficientă pentru uh, birourile uh, staffului agenției uh, și uh, um, personalului uh, contractual și sper și cred că în următoarele luni uh, uh, vom încerca să rezolvăm problema inclusiv cu Parlamentul European. În concluzie, agenția și-a început funcționarea cu succes și uh, conform planului. Aplicarea programului de lucru pentru 2013 merge bine, conform celor prevăzute și doresc să subliniez faptul că am uh, început cu dreptul și grație relațiilor și cooperării foarte bune ale agenției cu Comisia Europeană, cu autoritățile franceze, mai ales uh, pentru uh, sediul de la Strasbourg, dar și cu alte state membre reprezentate în Consiliul de Administrație al Agenției. Vă mulțumesc, o încheia aici. Vă mulțumim. Trecem acum uh, la o altă temă, e vorba de pașapoartele biometrice. Va avea cuvântul domnul Lechner, directul Institutului pentru Protecția și Securitatea Cetățenilor de la Centrul Comun de Cercetare. Dânsul ne va prezenta rezultatele preliminare ale unui studiu privind limita de vârstă uh, pentru amprentele digitale. Domnule Lechner, aveți cuvântul. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to present here a Doamnelor și domnilor, aș vrea să vă ofer o viziune preliminară asupra rezultatelor studiului ce nu a fost finalizat încă. Studiul a fost uh, făcut la Centrul uh, Comun de Cercetare, care e sub egida Comisiei uh, Europene și pentru cei care nu cunosc acest centru, subliniez este perfect încadrat uh, um, la Comisia Europeană și este centrul unde cercetarea este uh, întreprinsă direct la nivel european. Noi am primit uh, sarcina de la DG Home, lucrăm uh, direct cu colegii noștri din uh, domeniul politic și ne consultăm cu aceștia pe chestiuni științifice. Obiectivul studiului a fost unul destul de clar. Uh, din 2008 încoace, discuțiile s-au învârtit în jurul amprentelor minorilor. În contextul sistemului adineaur prezentat, s-a pus întrebarea dacă e o vârstă minimă de la care e, uh, uh, e normal, din punct de vedere tehnic, să prelevăm amprente. Pentru că E clar că acum nu mai folosim cerneală, ci folosim un sistem electronic și aici deja intervine tehnologia. Deci, uh, prelevarea de amprente se face um, electronic. Chestiune de cercetare um, au fost, de cercetat, mă scuzați, au fost uh, următoarele. Creșterea copilului. Copiii cresc, la fel se întâmplă și cu amprentele acestora, așa că întrebarea a fost, uh, amprentele mai în vârstă și mai mari vor fi în continuare recunoscute uh, pe măsură ce trece timpul? se punea întrebarea dacă vor fi recunoscute de algoritmii pe care îi avem. A doua întrebare, dacă amprenta este mai mică, caracteristicile amprentei sunt pe un uh, spațiu mai mic, deci sunt mai dense decât liniile obișnuite de distribuție. Așa că s-a pus întrebarea dacă rezoluția imaginii este suficientă. Uh, am pornit așadar cu analiza celor două chestiuni, dar uh, până la urmă am avut o surpriză. Veți înțelege exact despre ce este vorba. Ai nevoie să ai amprente de la aceeași persoană um, prelevate în diferite momente ale vieții, nu doar cât a fost copil, ci mai târziu când va și crește și apoi uh, Uh, să știți că amprenta trebuie uh, luată de pe același deget, după mai mulți ani. Așadar, problema este că dacă vrem să începem să inițiem un asemenea sistem, să vedem uh, cum evoluează amprentele în decurs la 3-4 ani și normal că studiul va dura 3-4 ani. Mulțumim guvernului portughez pentru că acolo am putut efectua studiul, deoarece ei au o bază de date cu amprente ale copiilor, uh, o bază de date anonimă. Nu vreau să discutăm în termeni filozofici despre anonimizare, dar cert este că, mulțumită guvernului portughez, am obținut datele necesare și am putut efectua studiul. Amprentele ne-au uh, parvenit în condiții de strictă securitate. Să știți că eu le-am avut în servieta personală, transportându-le de la Lisabona la Bruxelles. Standardele de protecție au fost uh, uh, fixate într-un contract cât se poate de ferm. Cu privire la caracteristici, am analizat amprentele ale unui număr de 1600 de copii Uh, am avut amprentele de la degetele arătătoare de la dreapta și stânga. Scanările au fost făcute de două ori, cu o diferență de 2 până la 4,5 ani. Deci maximum a fost 4,5 ani. Vârsta acoperită a fost de la sub un an până la 11 ani. Am testat algoritmii Nu am, nu am testat scannerele, am pus scannerul de dragul prezentării în imagine, dar am testat algoritmii. Algoritmii au uh, venit ca un fel de cutie neagră, aveam un input și apoi uh, aveam uh, o declarație care ne arăta probabilitatea găsirii, probabilitatea, mă scuzați, identificării. După care, bineînțeles că putem să ne jucăm cu marjele, să spunem că un, o amprentă e recunoscută dacă identificarea se face în proporție de 95% sau mai mult sau mai puțin. Oricum, acestea deja sunt chestii subiective. Am, elimina, am elaborat un studiu preliminar și am uh, ajuns la concluzia că, în condiții normale, amprentele ar fi identificabile. Și acum să revenim uh, la chestiunile de la început. Ce se întâmplă cu creșterea? Am fost puțin surprinși. Creșterea copilului nu pare să fie o problemă pentru identificarea amprentelor. Amprentele pe care le aveam în baza de date, într-adevăr, cresc cu timpul, dar nu se modifică foarte tare. Acest lucru s-a întâmplat uh, și cu amprentele prelevate la o distanță de 4,5 ani. Nu erau schimbări majore în termen de măsura în care poate fi identificată amprenta. Precând la premisa că creșterea este una omogenă și că tiparul pe care îl analizează algoritmul pare să se mențină intact în timp. Deci nu se menționează acele câteva zecimi de milimetri um, care apar în plus în urma creșterii, ci se analizează creșterea în termeni omogeni. Și se pare că, într-adevăr, caracteristicile de bază se mențin chit că se schimbă doar dimensiunea generală. Și, într-adevăr, o amprentă poate fi în continuare măsurată și identificată. Asta a fost o surpriză, pentru că a mai existat această uh, întrebare și niciodată nu s-a analizat din perspectiva densității. O altă chestiune preliminară a fost că nici dimensiunea nu pare să fie o problemă. Am analizat densitatea, așadar, am analizat, uh, e vorba de o noțiune tehnică de uh, 500 de dots per inch. Am analizat uh, prin prisma acestei sensibilități și ne-am dat seama că algoritmul poate să facă ajustările necesare pentru identificare. Dacă e vorba uh, apoi de aprentele cele mai mici, din nou algoritmul se aplică. Mereu se poate identifica amprenta. Deci, noțiunea aceea de 500 de dots per inch pare să fie o marjă potrivită și pentru identificarea amprentelor mici. Concluziile studiului din punct de vedere tehnic sunt pozitive, dar analizând chestiunile tehnice am ajuns și la o altă concluzie. Calitatea contează foarte mult. În datele portugheze am constatat că calitatea se îmbunătățea cu vârsta. Deci acest element este unul decisiv. Dacă înregistrați uh, copiii și le luați amprentele, ar fi cel mai bine să faceți un schimb de bune practici înainte și să fiți foarte atenți la prelevarea de date, pentru că în setul de date am uh, constatat că amprentele copiilor mai mici erau de o calitate mai proastă. Și nu doar asta. Ehm, ehm, aceasta însă nu este regula. Am găsit și amprente foarte bune ale unor copii foarte mici. Și până la urmă am ajuns la concluzia că procedura de prelevare a amprentelor eh, e definitorie uneori eh, degetele copiilor sunt murdare, dar nu îți mai dai eh, seama de acest lucru. Ei mănâncă adesea dulciuri și rămân reziduri Chit că nouă ni se pare că degețele lor sunt curate, totuși nu sunt suficient de curate pentru amprente. Calitatea scade cu cât copiii sunt mai uh, mici. Deci, din acest studiu, am ajuns la concluzia că copiii uh, mici, copiii cu vârste fragede, uh, trebuie să beneficieze de o atenție specială în prelevarea de amprente. Procedura este așadar foarte, foarte importantă, pentru că se pot obține amprente calitative și de la copiii mici. Așadar, amprentele pot fi recunoscute și la o distanță de 4,5 ani și acesta, aceasta nu este limita absolută, ci este limita la care ne-am putut referi noi, date fiind datele pe care le-am avut. E foarte probabil să poate fi acoperite și perioade mai uh, lungi de timp. Dimensiunea mai mică a amprentelor copiilor nu pare să fie o problemă, cel puțin nu uh, din punctul de vedere al rezoluției, de 500 de dot per inch. Calitatea este foarte importantă, calitatea amprentelor. Acest lucru e valabil nu doar pentru copii, ci și pentru adulți. Dacă nu ești atent, din punct de vedere tehnic, poți să ai o amprentă complet neagră sau o amprentă complet ștearsă și atunci nu mai poți face nimic cu ea. Deci calitatea rămâne o prioritate întotdeauna. Să fim atenți cu copiii, pentru că copiii tind să aibă degetele mai murdare decât adulții, le mai și bagă în gură și e necesar să le acordăm, după cum am spus, atenție specială. Concluzii. Nu e nevoie de o vârstă minimă, putem să luăm amprentele și de la copii mai mici de un an și e foarte probabil că cel, după 4,5 ani sau chiar mai mult, acestea să fie recognoscibile. După cum am spus, procedura de prelevare este foarte importantă și dacă tot este să ne gândim la, uh, un, uh, la o vârstă minimă, trebuie să ne gândim în special la faptul că prelevarea trebuie să se facă corect și dintr-o dată vârsta minimă nu mai e o problemă. Iată așadar care sunt concluziile preliminare. Uh, nu am alte afirmații de făcut. Studiul a fost comandat de Digi Home. Îl vom finaliza în decursul acestei veri. Încă lucrăm la studiul preliminar, urmează să-l redactăm. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vă prezint aceste rezultate preliminare. Thank you for your presentation and now we are... Mulțumim pentru această prezentare și acum trecem la cel de-al patrulea vorbitor, domnul Belzer, care va prezenta proiectul Fidelity și uh, chestiunea documentelor de filiație. filiație. Prezentarea va fi în olandeză, deci uh, să vă puneți căștile Slide-urile, într-adevăr, sunt în engleză. Dank u, meneer de voorzitter. Ehm, en also, eh, ook dank aan het eh, Libe-comité. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru faptul că am posibilitatea să vă prezint astăzi proiectul Fidelity și să discutăm despre documentele de filiație. E un proiect finanțat de comisie până în 2016. Deci din 2012 până în 2016 e vorba de o cooperare în domeniul public și privat. La Fidelity e vorba despre pașapoartele electronice și despre documentele de călătorie. De asemenea, e vorba și despre utilizarea acestor uh, documente în momentul în care are loc transferul uh, transfrontalier automatizat. Uh, Pașapoartele electronice sunt un lucru relativ nou. După atacurile teroriste din 2001, acest subiect a fost tratat în regim de urgență, iar la ONU a fost creat un grup uh, special de lucru, precum și la OACI, și s-a ajuns la concluzia că e nevoie ca pașaportul să conțină date specifice. De exemplu, acum pașapoartele au un chip cu informații biometrice. În anul 2004, aceste uh, caracteristici au fost uh, Uh, fixate și între timp uh, apar uh, și în Europa pașapoartele cu chipuri, chip care conține amprente și alte date biometrice. Proiectul a fost preluat de comisie. Există regulamentul pentru documente de reședință și documente de călătorie care conține toate datele necesare. De asemenea, avem și normele cu privire la acordarea de vize. Dacă mm, analizăm diferențele dintre documentele de călătorie și documentele de filiație, constatăm că există diferențe foarte mari. Pentru pașapoarte, de exemplu, există foarte multe legi, foarte multe acte normative care au fost preluate de OACI, care au fost uh, emise în plan comunitar. De asemenea, există tratate internaționale și se spune că dacă un anumit stat eliberează în un pașaport nou, atunci trebuie să prezinte un proiect proiect al pașaportului statului B pentru a cunoaște această variantă nouă. Există foarte multe um, tipuri de pașapoarte, dar uh, întotdeauna există posibilitatea de a uh, le controla. Avem uh, foarte multe sisteme de control, cel puțin vreo trei, pentru a vedea exact dacă un pașaport e autentic sau e falsificat. Și acesta este și avantajul documentelor de călătorie. Dacă însă analizăm situația documentelor de filiație din aceeași perspectivă, și să nu uităm că documentele de călătorie pornesc de la documentele de filiație, constatăm că nu mai sunt valabile aceleași norme. Nu avem uh, reglementări, nu avem acte normative, tratate internaționale și așa mai departe. Dacă comparăm Uh, documentele de filiație în funcție de uh, țările care le-au emis, constatăm că există diferențe foarte, foarte mari. Recent am uh, discutat în SUA despre acest subiect și acolo s-a spus că e foarte probabil să existe vreo 3.000 de documente diferite de filiație. Între timp, în SUA s-a constatat că există chiar mai multe, vreo 8.000. Deocamdată, nu avem niciun ghid sau niciun sistem care să stabilească câteva norme pentru documentele de filiație și nu avem nici uh, măsuri de securitate. În Uniunea Europeană, față de SUA, lucrurile arată cât de cât mai bine, pentru că avem un sistem armonizat pentru vize, avem standarde minime de securitate și avem un sistem uh, armonizat de uh, emitere de uh, permise de ședere. Avem câteva norme în ceea ce privește hârtia pe care trebuie imprimate documentele, uh, câteva tehnici de printare. Documentele sunt totuși protejate uh, în fața fraudei. Dar apare o întrebare foarte importantă. Oare putem să avem încredere deplină în aceste pașapoarte electronice? Pentru că în momentul în care e comandat un pașaport, Într-adevăr, noi avem datele biometrice și avem fotografia deținătorului, dar se pune problema dacă documentele de filiație sunt corecte, pentru că până la urmă orice pașaport poate fi eliberat în baza unui document de filiație fals. În Franța, 500 de mii până la un milion de pașapoarte au fost emise în baza unor documente false de filiație și această problemă nu este una tipic franceză, ci este una europeană care apare mereu și mereu. Avem așadar acest lanț de identitate. Începe cu nașterea, cu certificatul de naștere și această identitate se dezvoltă pe parcurs. Ar trebui să ne concentrăm foarte tare, în primul rând, pe uh, înregistrarea certificatului de naștere. Nu o să analizez întregul lanț de identitate pentru că ar dura mult prea mult. Dar trecem la următoarea întrebare. De ce ne concentrăm atât de mult pe vize, pe documente de călătorie și de identitate și de ce nu uh, se bucură de aceeași atenție și documentele de filiație, care de fapt sunt punctul de plecare pentru documentele mai sus numite. Aceste documente sunt, în primul și în primul rând, certificatele de naștere și pentru acestea nu avem un uh, format standard. Există modele foarte diferite, uh, statele membre au prerogative în acest sens și nu există uh, date standardizate în, cu privire la ce trebuie să conțină un certificat de naștere. Așadar, am constatat, am analizat, mă scuzați, Uh, certificatele de naștere din Uniunea Europeană și nu numai și am constatat că noțiuni de securitate, că în acestea nu sunt uh, cuprinse și noțiuni de securitate, mă scuzați. Că nu conțin filigran și așa mai departe. Acest lucru nu se întâmplă doar în Franța, stat pe care l-am dat drept exemplu, ci și în alte locuri. Și se ajunge la probleme nu doar în uh, statul de origine, ci și în statul înspre care se îndreaptă persoana respectivă. Foarte multe pașapoarte electronice au fost înregistrate și au uh, uh, avut probleme în Olanda, de exemplu, au existat pașapoarte autentice, cetățenii nu erau cetățeni problemă, dar uh, existau probleme cu certificatul lor de naștere, pentru că nu era unul conform. Și atunci, normal că acești cetățeni au uh, avut probleme în Olanda. Uh, practic, ei au un document legal în baza unui uh, document ilegal și uite așa, există și situații în care anumiți cetățeni ajung uh, să stea ilegal în Uniunea Europeană. Acum încercăm să găsim o soluție în plan uh, global. Deja se uh, întreprind măsuri la OACI, există norme pentru pașapoarte la OACI și de 5 ani deja se discută ce se poate face pentru ca documentele de filiație să fie uh, securizate și să poată reprezenta o bază validă pentru emiterea de alte documente de călătorie. OACI însă nu are un mandat oficial pentru a emite directive. Mai e și Interpolul. La Interpol există adunarea anuală și acolo se discută despre uh, identitatea falsă și despre abuzul de documente. Și la Interpol se dorește o rezoluție pentru o mai bună protecție a documentelor, dar din păcate nici aici nu există un mandat real. Am putea însă să creăm un mandat la Uniunea Europeană și deja există prim pași în acest sens. Dacă ne uităm în trecutul recent, în 2010, când Belgia a fost uh, la preștinția Uniunii Europene, concluziile Consiliului au fost următoarele. Trebuie să existe o mai mare securitate pentru documentele de filiație din Uniunea Europeană. La grupul de lucru de la Consiliu s-au început lucrările, există deja primele texte elaborate în acest sens regăsiți uh, aceste documente și normele internaționale care există pentru vize, pașapoarte, documente personale în plan internațional. Dar, după cum v-am spus, e necesar, și asta încercăm să facem, să mm, acordăm o atenție specială și documentelor de filiație. În Europa deja există norme pentru vize, pașapoarte și permise de ședere. Acum Uh, așteptăm și un regulament în ceea ce privește documentele de filiație pentru a putea avea și mai mare încredere în pașapoartele electronice pe care le utilizăm. O întrebare foarte importantă care apare în acest context. Există necesitatea de a armoniza documentele de filiație în plan comunitar? Proiectul Fidelity consideră că da, e nevoie să armonizăm în acest domeniu. Deja am spus de ce. O a doua întrebare importantă. Avem nevoie de o procedură armonizată pentru utilizarea de documente de filiație, pentru a avea uh, o situație îmbunătățită? Pentru că, până la urmă, doar niște documente de filiație mai bine protejate reprezintă un progres real. Acest lucru însă poate funcționa doar dacă întreaga procedură e îmbunătățită. Și atunci apare și o a treia întrebare – cum putem să protejăm uh, viața privată a persoanelor vizate și cum putem să facem în așa fel încât uh, emiterea de documente de filiație să fie uh, să rezulte în urma unui proces vizibil îmbunătățit. Pentru asta e nevoie de standarde minime pentru documentele respective. E nevoie de o legătură mai bună între certificatul de naștere și identitatea persoanei care mai târziu cere un document de călătorie. Putem să combatem frauda acoperind această lacună și putem să protejăm mult mai bine identitatea cetățenilor europeni. Cel puțin asta am constatat noi în urma analizei efectuate. Trebuie să protejăm identitatea persoanelor, cetățenia persoanelor și acest acest lucru pornește de la îmbunătățirea situației documentelor de filiație. Foarte pe scurt vreau să menționez câteva uh, caracteristici ale, ale proiectului Fidelity. Deja am menționat pașapoartele electronice, deja am spus că e necesar să îmbunătățim libera circulație, iar nu în ultimul rând, vrem să îmbunătățim calitatea documentelor de filiație. Pentru asta e nevoie de uh, intervenții comunitare. Iar aici avem nevoie de Parlamentul European și de Comisia Europeană pentru uh, a elabora legi în acest domeniu. La Fidelity sunt reprezentate 18 țări, avem un consorțiu de 18 țări, uh, participă universități, instituții, precum și uh, firme private. Primele rezultate uh, ale proiectului există deja. Proiectul uh, se va desfășura până în anul 2016 și dacă vreți mai multe detalii, pot să vă spun care sunt progresele realizate deja în ceea ce privește îmbunătățirea calității documentelor de filiație. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Mulțumim pentru toate prezentările. Avem acum câteva minute pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Asta înainte de a trece la cea de-a treia parte a audierii. Din câte am înțeles, raportorul nostru, domnul Coelho, are, vrea o primă intervenție. Uh, thank you so much for all the presentations. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări, au fost foarte utile. Aș vrea să-i spun domnului Tudorache că ne bucurăm că SIS-2 uh, va fi lansat în final, în fine, și aș dori să mulțumesc pentru felul în care v-ați ocupat de acest proiect și în care l-ați uh, gestionat uh, în mod foarte corect, uh, într-o abordare foarte pragmatică. Am observat o schimbare când ați preluat dumneavoastră mandatul când uh, ați uh, început să vă ocupați de acest proiect uh, și când s-a construit acel bord prin care și stații, statele membre au fost asociate la acest proiect. Mulțumesc și domnului Garcov. La sfârșitul lunii aprilie voi veni la agenția dumneavoastră. După cum știți, din 2002, cu raportul meu, Parlamentul European a cerut înființarea acestei agenții. Deci ne bucurăm și de faptul că vă ocupați de acest subiect. Nu știu dacă ar trebui să întreb uh, pe domnul Tudorache sau pe domnul uh, Garcov, dar am o întrebare cu privire la articolul 19. În articolul 19 din regulament se prevede o campanie de informare pentru ca Uh, publicul să aibă la dispoziție informații cu privire la tipul informației, tipul uh, de uh, stocare a datelor, timpul și drepturile persoanelor. Nu știu cine se va ocupa. Nu știu dacă se va ocupa Comisia Europeană sau Agenția de această campanie de informare. Așa deoarece nu știu dacă s-a făcut ceva în legătură cu această campanie deocamdată, deci vă rog dacă puteți să-mi spuneți câte ceva. Domnule Leșner, mulțumesc uh, pentru prezentarea studiului dumneavoastră. De mult timp, de câțiva ani, de fapt, uh, doream uh, să aflu informații în legătură cu amprentele din pașapoartele biologice, biometrice și Uh, ați uh, spus uh, foarte pe șleau că nu pun nicio problemă, dar chiar dumneavoastră ați spus că studiul nu este încă finalizat. Aș dori să știu de ce nu a fost încheiat, ce mai lipsește din acest studiu și când credeți că vom primi evaluările finale ale acestui studiu atât de important. Și în fine, domnule Belser, Ați spus ceva cu care eu sunt total de acord. Am spus acest lucru și la audierea de ieri. Sunt de acord cu dumneavoastră. Uh, Uh, lacuna cea mai mare uh, în uh, pașapoartele biometrice o reprezintă documentele de filiație, e adevărat, dar problema este că avem culturi diferite în fiecare stat membru. Există state membre în care e obligatorie o carte națională de identificare, ori în alte state membre un astfel de document nu este obligatoriu. Există țări în care amprentele pot să figureze pe acest document de identificare națională, document uh, de tip buletin. Există în alte țări în care amprentele figurează doar în cazierul uh, uh, judiciar. Deci culturile sunt diferite, sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră, dar întrebarea este cum putem proceda. Pentru că, pe drept cuvânt, ați spus că OACI nu are mandat pentru abordarea problemei documentelor de filiație. Uh, Parlamentul European este îngrădit și el e limitat prin tratate. După cât, câte știu eu, nu există niciun fel de jurisdicție europeană cu privire la documentele uh, de filiație. E o chestiune de competența statelor membre. Deci ce am putea face pentru a exercita presiunea asupra Consiliului pentru a avea un fel de set de uh, linii directoare pentru ca la nivel european să abordăm această problemă gravă pe care ne-ați prezentat-o atât de bine. Mulțumesc, doamna Sipel. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări concrete, dar a vrea să fac o observație preliminară. Eu nu sunt sigură că știm ce uh, vom face dacă într-o bună zi, um, într-o zi, într-adevăr, vom avea amprente de la toți cetățenii și pașapoarte biometrice și am fi uh, în măsură, cel puțin din punct de vedere tehnic, să legăm aceste date, să conectăm aceste date uh, și în alte sisteme, în sistemul bancar și așa mai uh, departe. Nu mi-e așa de bine când mă gândesc că se poate face asemenea conexiune. Domnule Leșner, dumneavoastră ați spus de unde au venit amprentele copiilor și cum le-ați utilizat pentru studiul dumneavoastră. M-ar interesa în ce măsură părinții copiilor au fost informați că amprentele copiilor lor fac obiectul unui studiu. Și apoi, domnule Belzer, dumneavoastră ați spus cam câte persoane pot să dețină un pașaport uh, autentic, dar pornind de la documente de filiație falsificate. Există noțiuni concrete Uh, despre această problemă? Ce fel de oameni uh, sunt cei care dețin asemenea pașapoarte? Sunt pur și simplu lucrători ilegali sau uh, altceva? Mulțumesc. Da, Mulțumesc, doamna Mathieu. Mulțumesc experților pentru prezentările lor foarte bune. În ceea ce privește migrația, Uh, spre SIS-2 așteptam de mult această migrație, mă bucur că se întâmplă deja uh, în sfârșit. Aș dori să știu cum implicați și grănicerii în activitatea dumneavoastră, e foarte important pentru noi. Uh, domnule Tudorache, aș dori și eu să vă felicit pentru intervenția dumneavoastră. Ne puteți spune ceva mai mult despre această foaie de parcurs pentru acest an, dacă ne mai puteți da câteva detalii. Domnule Leșner? Aș dori să știu și vă felicit și pentru dumneavoastră pentru studiul pe care ni l-ați prezentat. Aș dori să știu dacă intenționați să publicați acest uh, studiu, dacă doriți să-l dați publicității. L-ați prezentat astăzi, uh, dar aș dori să știu dacă Comisia dorește să publice acest studiu uh, și nu să-l țină confidențial și domnului Pezer aș dori să-i spun că, bineînțeles că proiectul e foarte important, însă evident că documentele de filiație uh, sunt foarte importante. Lupta împotriva falsificării acelor, acestor documente este foarte importantă. Probabil că uh, reprezentantul Europol ne va vorbi astăzi de acest, uh, această luptă, dar când ne dați date, a citat Franța de mai multe ori, când ne dați cifre legate de Franța și ne spuneți că în Franța există un milion un milion uh, cinci de pașapoarte falsificate din cele 6 milioane, vă dați seama că sunt totuși uh, o cincime din pașapoartele uh, din Franța. Nu știu pe ce vă bazați. Vă bazați pe un articol din presă? Eu am cifre pentru că am uh, avut o intervenție în plenară. Da, mi se pare prea mult. 20% din pașapoartele dintr-o țară falsificate, nu știu, mi se pare un pic exagerat. Am uh, pașapoartele în 2011 ale direcției uh, de, uh, polițienești 230 de vorba de cifrele oficiale, nu citez un articol din presă sau din Le Parisien. 233 pentru obținerea frauduloasă, 60 pentru pașapoarte electronice, 26 contrafăcute, 26 falsificate și 9 pentru uh, documentele furate. Uh, Iată care sunt cifrele pentru 2011. În 2012-2013 cred, sper că guvernul continuă să combată frauda în acest domeniu. Există o persoană în fiecare prefectură care se ocupă de uh, falsificarea și fraudele cu privire la documentele de filiație. Ele sunt făcute uh, pe bază de uh, documente care nu pot fi falsificate, deci nu știu dacă merită să acordăm atâta atenție unui articol din presă care este fals. Eu nu neg că nu există, că ar exista documente falsificate în Franța, dar cifrele pe care ni le furnizați sunt uh, false. Mulțumesc, încerc și eu să înțeleg exact care este problema. Întrebări uh, simple legate de SIS-2. Cine deține codul? și cine îl va putea schimba? Cine îl va putea modifica? Pentru că știm că dacă noi nu o facem, atunci uh, va trebui să avem subcontratanții cărora să le plătim bani uh, frumoși pe viitor. Se poate face acest lucru la niveluri diferite, puteți uh, introduce interfețe în cod cu programe de care, la care încă nu v-ați gândit deocamdată. Mă întreb, deci dacă, de exemplu, pe viitor, dacă nu puteți deschide codul la niveluri diferite, atunci uh, veți fi uh, limitați de programul actual, ceea ce va costa foarte mulți bani. Aș dori să știu și care este platforma programului. Iată patru întrebări simple. Doamna Ghiom acum. Doar uh, ca să o liniștesc pe doamna Mathieu, dacă, cum sunt convinsă, dacă s-a uh, s-au luptat uh, împotriva falsificării documentelor de filiație înainte, se va continua așa cum am închis paranteza, dar răspunsul mă interesează și pe mine răspunsul la aceste întrebări. Această dezbatere este foarte interesantă pentru că ne punem întrebări în legătură cu diversele aspecte tehnologice care alimentează această dezbatere generală cu privire la migrație și mi se pare foarte interesant și acum fac o extrapolare că un uh, copilaș care are dulciuri pe degete uh, va pune probleme prelevării de amprente. E o situație uh, care ține de viața de zi cu zi, dar pe de altă parte la Parlamentul European avem aceste dezbateri cu privire la protecția datelor, cu tot felul de um, elemente complicate în ce privește fraudarea datelor și utilizarea lor. Avem o gamă foarte largă, trecem de la o o, dezbatere dezbateri foarte tehnologice la chestii foarte simple legate de un copil care mănâncă acadele, de exemplu. Aș dori să mă uh, refer la amprente pentru că cu toții am fost puțin uh, nedumeriți uh, sau surprinși în legătură cu vârsta copiilor, vârsta la care li se iau amprentele și în momentul în care se urmărește această formă de identitate de-a lungul dezvoltării copiilor, a creșterii, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la stabilirea vârstei sau uh, pragul minorității, al majorității în alte uh, domenii, în alte dosare. Știm că, de exemplu, vârsta majorității are uh, o importanță o importanță sporită în anumite domenii pentru anumite state membre. Aș dori să știu dacă în acest domeniu al uh, prelevării de amprente uh, se vorbește și de uh, faptul că copilul este minor sau nu. Mulțumesc, domnule Bronx. Mulțumesc uh, în frage de pruncie, întotdeauna m-am întrebat de ce, uh, mă întrebau toată lumea de ce nu mă spăl pe mâini, știu că e pentru amprente. Domnul Tudorache spunea că SIS-2 va suporta 100 de milioane de înregistrări față de 46 de milioane uh, în prezent. De ce, de ce creșterea? Probabil datorită extinderii Uniunii Europene. Apoi, cine și cum, ce se înregistrează în uh, sistem? Mă întreb care sunt criteriile de înregistrare. E vorba de, uh, de, de date privind uh, persoanele din exteriorul Uniunii Europene care intenționează să vină în Uniunea Europeană sau e vorba de uh, cetățeni europeni? Uh, știu care sunt criteriile, deci uh, persoane care cer vize, persoane care fac parte din uh, uh, grupări teroriste, din uh, grupe de grupări de falsificatori și așa mai departe. Ehm, și mă întreb dacă aceste date vor fi păstrate în Europeană sau vor fi transmise și altor eh, state terțe. Domnule Lechner, ați spus că un milion de rezidenți din țările de jos au pașapoarte falsificate. Ați spus eh, pașapoarte falsificate franțuzești. Nu? Bun. Da, sper să corectați această greșeală. Și între 500 de mii și un milion de documente false. Nu știu dacă era vorba de documente sursă, de filiație în Franța. Bănuiesc că aceste uh, cifre sunt valabile și pentru alte state membre, mai ales uh, țările care nu sunt prea, uh, țările care sunt mai bogate, pentru că imigranții aleg țările bogate și nu cele sărace. Ceea ce nu știm E numărul de persoane care au pus uh, capul în piept și care nu au fost uh, uh, descoperiți. Eu cred că e vorba de migranți ilegali. S-ar putea să fie și teroriști sau criminali care vor să scape basma curată, dar bănuiesc că marea majoritate sunt migranți ilegali, ceea ce ne face să credem că migrația ilegală a fost pierdută de sub control. Și, în fine, cine ar trebui să răspundă de uh, gestionarea acestor documente? E vorba de uh, se face pe, la scară mică sau se vizează organizații criminale, pentru că răspunsând la această problemă, de fapt răspundem uh, întregii probleme. Mulțumim, am avut întrebări, unele la obiect, unele uh, foarte acide. Uh, Aș dori să vă rog să răspundeți, să dați răspunsuri, să faceți observații. V-au fost făcute și sugestii în aceeași ordine ca în prima uh, parte a dezbaterii. Deci, domnul Tudora chiar are primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul pentru întrebările interesante. Voi încerca să răspund acum tuturor întrebărilor puse mie și relevante pentru SIS-2. Mai întâi doresc să-i mulțumesc domnului Coelho pentru cuvintele sale. În legătură cu uh, campania de informare, într-adevăr, uh, este prevăzută o campanie de informare pentru SIS-2 și de vreo două luni deja dezvoltăm această campanie. Avem deja uh, postere, uh, broșuri uh, și uh, diverse, diverse alte materiale. Este un proiect comun cu statele membre. În momentul de față diseminăm aceste materiale după ce au fost produse. Conținutul, bineînțeles, a fost verificat cu reprezentanții statelor membre deci distribuim materialele acum statelor membre care sunt responsabile pentru diseminarea materialelor în teritoriu, în, uh, aeroporturi, uh, în, uh, la posturile de poliție, peste tot unde cetățenii, utilizatorii finali trebuie să știe ce este și ce face acum sistemul SIS-2. Și noi vom disemina aceste informații pentru că avem um, responsabilități proprii în acest uh, sens. Parlamentul European va fi și el implicat. Uh, când materialele vor fi gata, peste vreo săptămână sau două, vom trimite aceste materiale și Parlamentului European. Conținutul lor prezintă mecanismele um, la dispoziția cetățenilor pentru a cere corectarea datelor dacă există date eronate în sistem și așa mai departe. Cred că s-a pus o întrebare în legătură cu migrarea spre SIS-2 și rolul grănicerilor. Bineînțeles, paza de frontieră folosește sistemul, va folosi sistemul alături de celelalte autorități. Am spus că datele sunt foarte importante. 9 aprilie uh, Uh, pentru trecerea la SIS-2 și uh, 9 mai pentru începerea perioadei de terminarea perioadei de monitorizare uh, când EULISA preia gestionarea sistemului și restul anului credem că sistemul a funcționat fără probleme. Nu există alte termene. Uh, din 9 uh, mai încolo sistemul trebuie să funcționeze și gata. Un alt element în uh, evoluția uh, sistemului uh, sunt datele biometrice pe baza unei informări din partea Comisiei, un raport pe care Comisia îl va trimite Parlamentul European, care uh, va fi punctul de plecare pentru uh, pasul următor în folosirea SIS-2, care va fi folosirea datelor biometrice. Comisia este uh, proprietarul codului. Noi uh, am fost responsabili pentru SIS-2 până acum. Uh, am um, dezvoltat sistemul. Bineînțeles, vom transmite codul agenției pe 9 mai când agenția devine autoritatea responsabilă pentru acest sistem. Vor putea fi folosite adaptări și modificări, bineînțeles, dacă vor fi aprobate modificări de către utilizatorii finali. Ele sunt posibile. Care este platforma pentru SIS2? Este un software uh, uh, făcut special nu pot să... Este platforma SIS-2, nu are alt nume, nu are un nume comercial. Cap... Creșterea capacităților. De ce? Într-adevăr, extinderea Uniunii Europene este unul dintre motivele Uh, creșterii numărului uh, de dosare și de alerte, dar și faptul că sistemul este folosit din ce în ce mai mult determină creșterea. De ce 100 de milioane de dosare? Pentru că în 2010 s-a făcut un studiu în legătură cu tendințele și numărul utilizatorilor pe stat membri, membru și uh, am determinat că creșterea pe următorii 10 ani va fi de 75 de milioane și sistemul a fost creat pentru a suporta 100 de milioane de dosare pentru a fi sigur că este suficient de mare, pentru a nu necesita o creștere a capacității în viitorul apropiat, pentru a oferi un mediu suficient de stabil pentru utilizatorii finali. Criterii pentru uh, dosarele din sistem, pentru înregistrările din sistem. Tipurile de alerte sunt uh, destul de diferite. Um, arme, avioane, uh, nave, carduri uh, uh, furate, um, documente furate. Deci există diferite tipuri de alerte în sistem, iar în ce, ce privește pe oameni, într-adevăr, cetățenilor terțe care au interdicție la intrarea pe teritoriul Schengen uh, și, cetă- și cetățeni europeni pentru care s-a emis un mandat european de arestare sau persoane căutate în anchete penale, persoane dispărute, copii dispăruți. Deci, iată, um, sistemul va permite o mai bună posibilitate de a căuta persoanele dispărute și de a le găsi. Să mai pus întrebarea dacă informațiile din SIS-2 pot fi transmise țărilor terse? Nu. E clar, în temeiul juridic se spune clar că nu. În legătură cu publicarea studiului, Cred că s-a pus o întrebare domnului Lechner în legătură cu publicarea studiului privind uh, amprentele digitale. Uh, DigiHome a cerut acest studiu, este proprietarul studiului și în momentul în care vom primi raportul final îl uh, vom uh, comunica Parlamentul European. Mulțumesc! Vă rog și pe dumneavoastră uh, să fiți conciși. Are cuvântul acum domnul Garcov pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigur că mi-a rămas, mi rămas prea multe de spus, pentru că răspunsurile antevorbitorului au fost complete. În legătură cu SIS, pot să confirm ceea ce a spus domnul Tudorache și anume că pe 9 mai se termină perioada de monitorizare a sistemului și în acel moment Comisia va transmite toate aspectele contractuale contractuale agenției EULISA, care va avea acces la toate aceste chestiuni pentru a le folosi în uh, evoluțiile viitoare și modificările în sistem conform nevoilor statelor membre. Mulțumesc, domnul Lechner are cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca și eu să răspund uh, întrebărilor una după cealaltă. În legătură cu studiul pentru care am prezentat uh, concluziile preliminare astăzi, uh, ce lipsește? Am făcut verificările, măsurările, am uh, încercat să evaluăm cât de bine funcționează, dar rămâne de documentat tot ceea ce am făcut până acum. E un lucru bun că deja putem prezenta astăzi rezultate suficient de solide, dar nu avem încă textul studiului în sine, deci trebuie să-l redactăm să ne asigurăm că concluziile sunt bine formulate și ușor de înțeles. Studiul în varianta sa finală va fi disponibil în luna august. S-a mai pus o întrebare de ce a durat așa de mult. Din cauza faptului că datele legate de amprente sunt date sensibile trebuie să facem o verificare foarte atentă a modului în care putem avea acces la date existente în Portugalia, în ce condiții, ce putem face cu aceste date și aceste lucruri au trebuit să fie fixate din punct de vedere juridic. Ofițerul european pentru protecția datelor a fost implicat, precum și ofițerul portughez pentru protecția datelor, um, guvernul uh, portughez, uh, un, și chiar o comisie, un comitet din guvernul Portugaliei care a trebuit să uh, hotărască în ce spațiu se putea face acest uh, studiu și apoi, uh, din cauza crizei politice din Portugalia, s-a schimbat guvernul, ce deci aceea trebuie să o luăm de la capăt cu noul guvern. De aceea am, în, am înregistrat uh, întârzieri. Ne bucurăm că, în sfârșit, guvernul portughez ne-a dat acordul și în august studiul va fi disponibil în varianta finală și bine documentată. O altă întrebare are rost să luăm uh, să, să luăm uh, amprentele copiilor de orice vârstă? Nu. Este o chestiune studiată din punct de vedere tehnic uh, în studiu. Amprentele sunt, pot fi recunoscute de la vârste foarte timpurii. Portughezii registrează um, amprentele copiilor de la o vârstă foarte fragedă, nu știm dacă are rost însă, noi nu avem de gând să uh, dăm un răspuns final în acest sens, vorbim doar despre posibilitățile tehnologice, deci putem confirma că amprentele pot fi recunoscute încă de la vârste foarte mici, dar decizia este politică dacă ele trebuie folosite sau nu. O altă întrebare. Uh, părinții copiilor au fost informați de folosirea datelor? Acest lucru trebuie verificat de uh, autoritățile portugheze care procesează datele, care dețin uh, baza de date conform reglementărilor naționale privind protecția datelor, de aceea a durat atât de mult să primim acces la date. Noi am uh, lucrat doar cu amprente uh, electronice, fără legătură cu persoanele în sine, deci nu am avut uh, Um, acces la toată baza de date, ci doar la un eșantion reprezentativ din baza de date. Și uh, în rest, uh, nu pot uh, decât să vă las să puneți întrebarea autorităților portugheze. Eu bănuiesc că părinții au fost informați, dar nu pot confirma. Oricum, noi am acționat conform relației contractuale cu autoritățile portugheze. În legăt- s răspuns deja la întrebarea privind publicarea, s-a mai pus o întrebare dacă aceste um, amprente vor fi folosite pentru a vedea dacă o persoană are 18 ani sau nu. Uh, studiul nu s-a ocupat de asta și nu putem să spunem nimic în legătură cu posibilitatea detectării uh, sau deducerii vârstei uh, pe baza amprentei digitale. Nu știu. Uh, eu cred că nu se poate spune că amprenta este a unei persoane de 14, 15 sau 16 ani. Nu se poate ști uh, cât de mult vor crește copiii până la vârsta de 18 ani. Thank you. Why don't we hear from a fourth keynote speaker, Mr. Acum dau cuvântul celui de-al patrulea invitat, Apoi, dacă aveți întrebări suplimentare, puteți să puneți astfel de întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund eh, la toate aceste întrebări. Într-adevăr, totul a început cu un articol din 2011 s-a constatat că există prea multe pașapoarte electronice eliberate în baza unor documente de filiație false. Deja acest lucru s-a dezbătut și în Parlamentul European. Întrebarea dacă statisticile sunt corecte a fost adresată și unui funcționar uh, de la grupul de lucru pentru uh, frontiere și, într-adevăr, e vorba de un număr substanțial, că e vorba de 400.000, uh, 600.000 sau mai mult, nu s-a stipulat uh, clar, dar uh, uh, ancheta a avut loc în Olanda și pot să vă spun că într-un termen foarte scurt, cel puțin o mie de persoane au fost identificate deținând pașaport din Franța și având probleme. În momentul în care vrei să te înregistrezi în Olanda, nu te înregistrezi doar în baza pașaportului, ci trebuie să prezinți și certificatul de naștere, motiv pentru care s-a constatat că certificatul de naștere era problema. Autoritățile au constatat rapid că era vorba de documente falsificate, deci certificatele de naștere au falsificate. S-au făcut anchete și repede s-a constatat că acei oameni veneau uh, din uh, Caraibe, din uh, Africa de Nord și că înainte de a ajunge în Olanda, acele persoane petrecuseră mai mulți ani în Franța și învățaseră acest truc de a-și elabora singuri un certificat de naștere și de a convinge autoritățile franceze să le elibereze un pașaport în baza acelui document falsificat. Deci, în Olanda au existat o mie asemenea cazuri. Am primit vreo 400 de reacții din partea autorităților din Franța și, într-adevăr, s-a constatat că pașapoartele electronice franceze fusese eliberate în baza unor documente de filiație false și acum există uh, intenția de a corecta pe viitor aceste situații. Eu am zis 400 uh, de pașapoarte, ați dat alte cifre dumneavoastră. Dat is wat in Nederland is aange... Eu am prezentat cazurile constatate în Olanda. Autoritățile din Franța au uh, spus că articolul din ziar uh, în care se vorbește despre jumătate de milion de pașapoarte care au fost eliberate în baza unor documente false. Um, deci, autoritățile în Franța au spus că nu pot să confirme că e vorba într-adevăr de jumătate de milion de cazuri. Se face acum o anchetă, rămâne de văzut, dar ideea este că, în mare parte, există pașapoarte franțuzești Uh, eliberate în baza unor documente de filiație false. Deja se știe asta. Um, exemplul Franței e deja unul clasic, dar nu îl regăsim doar în Franța, ci există și alte țări în care oamenii uh, foarte iscusiți au reușit să obțină pașapoarte în baza unor documente de filiație false. Mulțumesc! Trecem uh, acum Uh, mă scuzați, am finalizat uh, cea de-a doua parte a uh, audierii noastre. Avem și al treilea panel mai târziu la 10.45 cu domnul Butarelli, Ian Bot și Nilsson. Putem continua și acum dacă mai sunt întrebări. Dacă nu este cazul, luăm o scurtă pauză, 10-15 minute, după care revenim la 10.45. Mulțumim experților noștri pentru intervenții.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

Good morning, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă rog frumos, începem uh, a, a treia și ultima sesiune. On the further developments and uh, we are going Vom uh, trece la sesiunea cu numărul 3 uh, și avem trei invitați cărora aș dori să le urez bun venit. În primul rând, domnului Julien Jean de Beau, de la Centre de Deciziile Conflict, Centrul de Studii cu privire la conflicte, domnul Henrik Nielsen de la DG Home și domnului Giovanni Butarelli de la Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Acești invitați vor face prezentările lor și după aceea vom avea uh, prime reacții din partea uh, doamnei Renate Sommer și a domnului Ioan Enciu din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru prezență și aș dori să dau cuvântul acum, în primul rând, domnului Julien Jean Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În următoarele 15 minute o să vă prezint principalele rezultatele unui studiu Uh, care uh, vizează uh, um, bazele de date JAI și granițele inteligente efectuat la cererea Comisiei Libe și al Comisiei Europene. Aș dori să vă prezint acum principalele obiective ale studiului, apoi rezultatele, felul în care Smart Borders se integrează în peisajul JAI, bazele date, apoi aș dori să vă vorbesc și despre inițiativa Smart Borders și apoi provocările pe care proiectul acesta le pune. Aș dori în primul rând să mă refer la chestiunile cele mai importante. Acest studiu reversibilitatea, apoi necesitatea și apoi, uh, în, fin, uh, în al treilea rând, originalitatea. Reversibilitatea. Uh, propunerile care sunt uh, făcute acum uh, au fost vehiculate în urmă cu câțiva ani. În 2004, de exemplu, s-a vorbit despre o propunere privind sistemul VIS de către Comisie și Comisia s-a exprimat în favoarea acestui, acestui sistem. Reversibilitatea vizează uh, schimbarea uh, evoluției politicilor europene pe baza noilor tehnologii. Necesitatea apoi decurge din reversibilitate. Această propunere privind noile bazele de date, inclusiv Smart Borders, sunt prezentate ca um, uh, completări la măsuri trecute. De exemplu, Smart Borders uh, uh, e un compliment la sistemul VIS și SIS dar ne întrebăm și dacă se ține cont de preocupările uh, cetățenilor europene și uh, de, către, uh, de, de problemele legate de democrație. Originalitatea Uh, încearcă să vadă dacă măsurile propuse reflectă sau țin cont de principiile, valuziile uh, care sunt înscrise în tratatele europene și în alte instrumente care formează sistemul uh, juridic european. Propunerile actuale, inclusiv pachetul Smart Borders, dar și sistemul PNR, de exemplu, sau sistemul de detectare a acțiunilor teroriste, reprezintă inițiative care au fost discutate și cu alți parteneri, precum SUA și Australia. Întrebarea este dacă țin cont și de preocupările cetățenilor europeni și uh, a cetățenilor din țările terțe. În acest sens, studiul nostru uh, încearcă să evalueze impactul bazelor de date JAI Uh, și mm, se spune că, într-adevăr, protecția datelor și protecția vieții private sunt chestiuni importante, trebuie puse, dar nu sunt suficiente. Și una dintre sugestiile cheie ale studiului e că trebuie să discutăm fundamental probleme precum uh, discriminarea și angajamentele UE în ce privește nediscriminarea în contextul politicilor de control al frontierelor. Foarte pe scurt o să vă prezint uh, rezultatele principale legate de felul în care uh, inițiativa Smart Borders se integrează în peisajul uh, Jai. Ideea este că proiectul Smart Borders nu poate să fie văzut izolat de uh, acest peisaj. Sigur că uh, acest proiect uh, include măsuri specifice, dar trebuie să-l vedem în contextul tendințelor generale legate de frontiere. Folosim această noțiune de peisaj, jai, pentru că s-a constatat o tendință de a prezenta nouă măsură în scopuri de justiție și afaceri interne ca o nevoie pentru a acoperi lacunele. Uh, uh, e vorba de lacune identificate de către autoritățile naționale de protecția datelor și uh, state membre și așa mai departe. E vorba de măsuri transfrontaliere care nu țin cont de jurisdicție. Acest peisaj, în conformitate cu evaluarea 21 a Comisiei Europene face parte din 25 de proiecte. Uh, cu uh, proiectul Smart Borders am avea 26 de astfel proiecte. Uh, aceste date care sunt cunoscute sub numele de baze de date JAI nu beneficiază de o definiție clară din punct de vedere juridic. Și în ciuda acestei diversități, Studiul evidențiază faptul că există totuși elemente în comun. Ar exista patru elemente comune care a, ne permite să vorbim de un peisaj uh, în comun. Iată care sunt aceste specificități. Uh, uh elemente în comun, îmi cer scuze. În primul rând, punerea în comun a datelor din oficiu. E o prioritate care a fost subliniată în strategia JAI, este de, sprijinită de principiul uh, disponibilității și de către principiul interoperabilității, care reglementează uh, uh turile între aceste uh, baze de date. Însă trebuie să spunem că nici interoperabilitatea și nici uh, uh disponibilitatea nu sunt principii juridice. Apoi, Dezvoltarea acestui peisaj de baze de date implică uh, uh, punerea în comun a acestor date. Adesea se spune că nu există o bază de date uh, europeană centralizată, ci uh, baze de date pe compartimente diferite. Și uh, ni se spune că e o uh, specificare tehnică de limitare a protecției datelor care ar avea implicații în, în ce privește protecția vieții private. Uh, știți, ascult având în vedere faptul că uh, există posibilitatea ca aceste colect colectări de date și schimburi de date să se suprapună, noțiunea uh, de, de, de, de, procesare distribuită a datelor este mai uh, corectă. I was asked by the, uh, interpreters. Interpreții uh, au rugat-o pe doamna Sommer să îl roage pe vorbitor să încetinească puțin uh, ritmul. Mulțumim uh, pentru această observație. Această noțiune de procesare distribuită a datelor este mai corectă, așa cum spuneam. Bineînțeles că însă uh, nu, acest lucru nu reprezintă o limitare tehnică. Apoi, scopul uh, procesării de date în domeniul JAI. Și în acest sens, uh, toate uh, regimurile de protecție a datelor sunt, au mai multe scopuri, ceea ce înseamnă că au o legătură cu un domeniu specific, dar și aici intervine și sistemul VIS și dezbaterea care acum începe cu legată de sistemul de intrări și de ieșiri. Apoi, uh, asocierea între datele personale și datele operaționale. În baza de date JAI există două categorii, datele operaționale, care nu implică date personale, și pe de altă parte datele personale. Însă această distinție se bazează pe capacitatea autorităților de aplicare a legii de a depersonaliza sau de a anonimiza datele personale în scopuri operaționale sau strategice. Și e un semn de întrebare uh, Uh, care se pune în legătură cu uh, garantarea uh, protejării datelor personale. Deci, pe baza, pe baza acestor rezultate, studiul evidențiază trei chestiuni principale. În primul rând, raportarea parțială, care este disponibilă în Uniunea Europeană legată de uh, Uh, datele personale. Avem sistemul uh, Schengen, sistemul Eurodac sau decizia Prum, care sunt uh, raportate, dar pentru alte um, programe, inițiativa suedeză, de exemplu, nu avem astfel de raportări pe bază uh, sau sistematic. În al doilea rând, felul în care inițiativele de procesare a datelor sunt concepute. Ele sunt prevăzute pentru anumite măsuri specifice, dar în majoritatea cazurilor, uh, numărul de date colectate nu este satisfăcător. Și, în al treilea rând, rezultatul acestor revoluții e o procesare în masă a datelor. Uh, și e o opțiune pe care alți parteneri ai Uniunii Europene, precum uh, SUA și Australia, și-o doresc, mai ales după atentatele teroriste din septembrie 2011. Însă, întrebarea este dacă ar trebui în prezent să uh, uh abordăm o, o să optăm pentru astfel de abordare. Aveți aici o ilustrare a procesării uh, în masă E și inițiativa PNR aici, pentru că și ea are de-a face cu controlul frontierelor și e important să înțelegem că inițiativa Smart Borders nu este o inițiativă izolată și aici vedeți că uh, procesarea de date a crescut foarte mult în contextul uh, politicii JAI. A doua parte a studiului se referă la evaluarea inițiativei Smart Borders granițe inteligente. Ne bazăm pe comunicarea din 2011 a Comisiei. Nu o să intru în uh, detalii tehnice, pentru că, uh, da, din câte știu, uh, cineva după mine va aborda aceste aspecte tehnice. Această inițiativă Smart Borders aduce trei schimbări majore. În primul rând, faptul că uh, controlele la frontieră sunt automate, deci uh, automatizate. Deci uh, calculatoarele vor prelua uh, uh, atribuțiile omenești. Apoi, uh, o extindere a, a procesării datelor la o categorie de uh, călători care nu erau acoperite, de exemplu, cei care nu mai au nevoie de viză. Apoi, o intensificare a controlelor, mai ales pentru călători care au nevoie de viză și care uh, uh, pot să ceară o, uh, uh să depună candidatura pentru programul RTP. Și astfel ajungem la alte trei probleme. În primul rând, uh, coroborarea pe bază de date. Inițiativa Smart Borders a decurs din măsuri care au fost puse în aplicare parțial în statele membre, dar și în SUA, prin programul uh, de scutire de viză SUA. Dar în, acest, în cadrul acestui program, această inițiativă a fost foarte criticată, mai ales uh, uh, de către guvernul american, datorită faptului că este foarte costisitoare și mai ales pentru că nu a fost cu adevărat pusă în aplicare, mai ales pentru componenta de ieșiri din sistemul de viză SUA. Întrebarea este cum ar trebui ca Uniunea Europeană să învețe din acest uh, eșec parțial uh, din SUA și întrebarea se mai pune și dacă trebuie să um, implicăm, să, să punem în aplicare măsurile din Smart Borders uh, precum cele din uh, SUA. Apoi costul propunerilor, nu o să intru în amănunte pentru că există date în, uh, în studiu, dar costul acestor propuneri a uh, fluctuat, a variat foarte mult. În 2008, de exemplu, propunerea uh, din comunicarea Comisiei a prevăzut o estimare pentru programul de călătători de 28 de milioane pentru lansare pe 3 ani, 6 milioane pentru uh, înținere și costuri operaționale și 35 de milioane suplimentare pentru punerea în aplicare la nivel de state membre. Iar în comunicarea din 21, uh, 400 de milioane de uh, euro cu costuri operaționale de 180 de milioane de euro. Iată câte variații. Apoi, în fine, o extindere a controlului călătorilor străini. Ce este foarte ă, interesant cu această inițiativă e că călătorii sunt controlați înainte și după ce au uh, uh, trecut granița, iar granița devine doar un punct de control, unul din multele puncte de control în acest proces, ceea ce are implicații în legătură cu uh, provocările legate de inițiativa Smart Borders. Și uh, de aceasta se ocupă studiul în partea a treia. Aceste provocări, așa cum spuneam înainte, sunt uh, uh, văzute din două perspective. În primul rând, protecția vieții private și apoi discriminarea. Uh, studiul este folosit pentru a sublinia faptul că dezbaterea cu privire la protecția datelor personale și a uh, vieții private e necesară, dar nu e suficientă. Apoi, tratarea datelor la scară largă, largă așa cum este prevăzută în propunerea Smart Borders, uh, Uh, uh, încalcă uh, principiul de protecție a vieții private și nu respectă articolul 8 din Carta Fundamentală a Drepturilor Fundamentale cu privire la protecția vieții private. Apoi mai există și certitudinea juridică și dreptul și accesul la căi de acces eficiente. Apoi, Uh, multiplicarea sistemelor de tratare a datelor uh, uh, pune întrebări legate și de criteriile legate de scop. A doua parte a provocărilor are de a face cu problema nediscriminării. Bineînțeles că rezidenții din țări terțe, în principiu, nu sunt acoperiți de către protecția uh, conferită de către uh, legislația europeană pe baza naționalității. Dar există prevederi care se aplică rezidenților din țările terțe în ce privește nediscriminarea, mai ales, uh, de exemplu, în uh, codul uh, grani- uh, frontierelor Schengen. Nu uh, se poate uh, folosi discriminarea, dar uh, rezidenții din țări terțe pot să beneficieze de egalitate, uh, deci nu să, să nu fie discriminați pe motive de orientare sexuală, religie, vârstă și așa mai departe. Dar câteodată este foarte greu să faci o diferență între discriminarea pe baza rasei și a naționalității, mai ales în contextul în care elemente tot mai multe din date sunt procesate. E foarte greu cum putem să, să, să prevedem cum putem să facem controle la granițe doar pe baza naționalității. Așa se face în prezent controlul la granițe. E foarte foarte greu de asemenea să ne gândim la controlele frontiere în care naționalitatea să nu uh, fie singura uh, formă de uh, discriminare. Și, în fine, o altă chestiune extrem de importantă e controlele automate la frontiere, care sunt uh, prevăzute în uh, inițiativa Smart Borders. Studiul arată că datele uh, prevăzute în uh, inițiativa Smart Borders uh, reprezintă o bază pentru programul uh, călătorilor înregistrați. Nu mai pot pe bună. Study calls statistic provocarea discriminării statistice, adică deciziei de a exclude sau a nega posibilitatea acordată unui, unei persoane pe baza atributelor grupului căruia pare că aparține. So do you, do you want to repeat the... Uh... Doriți, doriți să repet definiția? Este disponibilă în uh, notițe. Problema este că vorbitorul vorbește mult prea repede pentru interpreți care efectiv nu țin pasul. De so, uh, apologies to the, uh, to the interpreters. Vorbitorul își cere scuze interpreților și publicului oricum, tot ce am spus, spune vorbitorul, este disponibil în studiul, disponibil pe internet și în variantă imprimată în sală. Foarte pe scurt, în legătură cu recomandările, aceste recomandări sunt legate de modul în care trebuie să se ia deciziile în legătură cu aceste baze de date, în legătură cu granițele inteligente. E vorba de monitorizarea consolidată anuală a tuturor datelor folosite. Practic, să se facă un raport regulat, anual, preferabil anual, în legătură cu toate activitățile de procesare a datelor legate cu măs- de măsurile europene. Este important acest lucru pentru că deocamdată nu există o astfel uh, uh, de, un astfel de proces consolidat. Și să existe o cooperare de Parlamentul European și Parlamentele Naționale cu un acces mai detaliat la informații în legătură cu propria țară și autoritățile proprii țări în acest sens. Aceste rapoarte vor oferi uh, datele pentru a continua programele existente sau pentru a dezvolta noi programe. Cele mai importante recomandări uh, sunt legate de stabilirea profilelor și necesitatea de a defini din punct de vedere juridic aceste profile și anume ce profile sunt, ce tip de profilare este absolut interzisă și ce, tipe, ce tipuri de profile sunt tolerate și cu ce limite. Este esențial să se definească aceste lucruri, uh, mai ales în momentul în care procesarea datelor la controlele la frontiere vor fi din ce în ce mai informatizate. În fine, se pune problema protecției datelor și vieții private care sunt esențiale, dar nu suficiente. Principiul uh, nediscriminării automate trebuie discutat la un moment dat, mai ales în legătură cu controlul frontierelor. Mulțumesc pentru atenție. Oh, Thank you, Mr. Jean Debo. Vă mulțumim, domnule Jean Debo. Trecem acum la prezentarea Comisiei Europene în legătură cu noua propunere privind pachetul frontiere inteligente, are cuvântul domnul Hendrik Nilsson de la Digi Home. Vă rog. Very much, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a prezenta această propunere făcută acum vreo două săptămâni, adoptată de comisie de curând. Obiectivul general al acestui pachet este modernizarea și consolidarea controlului la frontierele noastre externe, încercând în același timp ca trecerea frontierelor să fie mai rapidă și mai ușoară pentru marea majoritate a celor care vin în Uniunea Europeană. Doar cu un nivel ridicat de securitate la frontierele noastre externe putem uh, păstra um, abolirea controlelor uh, la frontierele interne în uh, spațiul Schengen. Voi prezenta pe scurt diversele componente ale propunerilor uh, mai întâi uh, programul pentru um, călătorii înregistrați. Astăzi, controlele la frontiere ale cetățenilor din țări terțe care vin pe perioadă scurtă se face în mod standardizat. Avem principiul uh, verificărilor minime pentru cetățenii europeni și principiul unui verificări uh, foarte atente pentru toți cetățenii țărilor terțe. Excepțiile sunt categorii cu anumite facilități Uh, cei care beneficiază de pe, de pe urma regimului uh, traficului de frontieră. Pentru toate celelalte categorii, verificarea este foarte atentă. Indiferent dacă persoana vine prima dată în Europa, fie că vine a 25-a oară, verificarea este aceeași. Considerăm că această abordare nu mai e logică în ziua de azi, mai ales având în vedere că lumea călătorește din ce în ce mai mult și riscă timpul, să crească timpul de așteptare la frontieră mai ales având în vedere resursele limitate ale statelor membre pentru a plăti mai mulți uh, granicieri. Uh, um, avem nevoie de abordare uh, care să permită să facă distinție de diferitele uh, categorii de călători și anumite grupuri să beneficieze de facilități în verificările la frontierele externe ale Uniunii Europene. Cum ar funcționa acest sistem, mai ales pe baza unui proces de pre-screening pentru, călător, pe cei care călătoresc uh, des înspre Uniunea Europeană sau uh, cei care și-au reședința permanentă în Uniunea Europeană. Aceștia vor uh, beneficia de verificări simplificate la frontieră. Verificări uh, simplificate care ar fi echivalente cu cele pentru cetățenii europeni astăzi. În politica noastră de vize avem uh, o categorie de călători care au vize cu intrări multiple, pentru că călătoresc des, nu au nevoie să ceară de fiecare dată o viză. Același lucru um, uh, astăzi la frontieră, indiferent că ai viză cu intrare unică sau cu intrări multiple, verificarea la frontieră este aceeași. Pe viitor vom putea face o distinție între cetățean, între persoana care vine pentru o singură dată în Europa și cei care vin des acest sistem de identificare a celor care călătoresc des nu va depinde de naționalitatea persoanei respective, deci este o posibilitate pentru cetățeni din orice țară terță din afara Uniunii Europene și nu va depinde nici de vreo de vreun tip de reciprocitate. Deci, un cetățen al uh, unei țări terțe va avea acces la, această, uh, la acest program, indiferent dacă cetățenii europeni beneficiază de facilități în acea țară terță sau nu. Deci este o prevedere absolut deschisă. Este o ilustrare a abordării bazată pe persoană, deci nu e vorba de uh, selecția unor categorii de persoane din țări terțe, uh, de, anumite uh, persoane în funcție de naționalitate, ci de anumite, unei anumite categorii de persoane în funcție de modul în care călătoresc și de uh, frecvența cu care călătoresc. Ca parte a noilor instrumente pentru uh, a uh, uh, urgenta uh, pentru a face mai rapide controle la frontiere, uh, folosim uh, pentru verificările simplificate porți care să facă același lucru ca și ofițerii de frontieră. Aceste porți sunt în teste, astăzi pot fi folosite doar de cetățenii europeni deci, numai cetă... având în vedere că astăzi numai cetățenii europeni pot să, fol- să beneficieze de pe urma acestor verificări, uh, rezultatele au fost pozitive, uh, se așteaptă și uh, permit scăderea timpului de așteptare la frontieră și sunt un instrument mai flexibil de gestionare a fluxului de pasageri, mai ales la cele mai mari aeroporturi. Deci, noul program uh, și uh, cetățenii ale țărilor terțe vor putea folosi uh, aceste porți automate. Până acum nu a fost posibil. Dar programul nu depinde de folosirea porților automate și controlele manuale tradiționale ar beneficia de același control facilitat, simplificat. Statele membre vor putea Uh, cetățenii din țări terțe vor putea folosi aceleași ghișee ca și uh, cetățenii uh, Uniunii Europene. Astfel, statele membre vor putea organiza mai bine fluxurile la frontieră. În ceea ce privește grupurile țintă, estimările sunt dificile. Am făcut o estimare precaută și anume că aproximativ 5 milioane de persoane vor cere să participe la acest program pe an și trebuie să cumulăm acest uh, aceste cifre pentru că persoana ar beneficia de pe urma programului 5 ani. Deci, în 5 ani, 25 um, de milioane de persoane care vin în Uniunea Europeană din țări terțe ar beneficia de pe urma acestui program. Trebuie să adăugăm la aceste cifre numărul persoanelor cu reședință permanentă în Uniunea Europeană, care ar beneficia de asemenea de pe urma acestui program câteva aspecte legate de protecția datelor uh, în designul acestui program uh, a călătorilor înregistrați gestionarea datelor personale trebuie să permită funcționarea sistemului. Uh, se va folosi un card, un chip uh, și o bază de date centrale. Folosirea acestui chip ne permite împărțirea bazei de date în două părți. Pe de o parte uh, pentru datele biometrice și pe de, de altă parte datele alfanumerice. Astfel vom putea minimiza nu doar folosirea datelor biometrice, ci și folosirea posibilă a datelor biometrice pentru a verifica, doar pentru a verifica identitatea acestor persoane la frontieră. Doresc să mai clarific faptul că accesul la acest program de către forțele de poliție nu va fi posibilă, transferul spre țări terțe nu va fi posibil și nu este o opțiune uh, în discuție pentru a ajunge la al doilea, a doua componentă principală a acestui pachet este uh, sistemul propus de uh, ieșiri și intrări. Principala regulă pentru cetățenii țărilor terțe care vin pe perioadă scurtă, astăzi ei pot să stea în Uniunea Europeană maxim 3 luni pe o perioadă de 6 luni. Statele membre trebuie să aplice astăzi această regulă, să o monitorizeze Um, și să monitorizeze uh, ștampilarea manuală a pașapoartelor. Astăzi, toate pașapoartele tuturor cetățenilor din țări terțe trebuie ștampilate când intră în Uniunea Europeană și când ies. După cum am spus deja, nu funcționează foarte bine acest sistem. Pentru uh, călătorii frecvenți, pașapoartele se umplu foarte repede cu zeci sau sute de ștampile greu de citit și greu de accesat în momentul în care persoanele trec frontiera, greu de, că, gău, de căutat în pașaport. Și am putea spune chiar că perioada actuală de trei luni din șase este doar pe hârtie, pentru că e foarte greu de aplicat. Sistemul practic va aboli uh, ștampilarea pașapartelor la frontieră Uh, intrarea și ieșirea vor fi înregistrate electronic pentru persoanele care vin în Uniunea Europeană pe o perioadă scurtă, pentru ședere scurtă, cei care vin pentru șederi lungi sau uh, cei care au reședința permanentă în Uniunea Europeană nu uh, vor fi supuși acestor reguli pentru că șederea lor nu trebuie monitorizată. Astfel, uh, uh, grănicerul uh, va calcula automat perioada uh, care mai pentru care poate să mai rămână persoana pe teritoriu și poate să dea această informație călătorului respectiv. Astăzi, eh, cineva care întreabă la frontieră această întrebare absolut normală vin a zecea oară în ultimele trei luni câte zile pot să mai stau din cele 90 uh, de zile de ședere maximă în, 3, în 6 luni. Uh, Paza de frontieră nu poate da acest răspuns pentru că e foarte greu de calculat. Astfel, orice uh, călător care vine în Uniunea Europeană va putea primi această informație din sistem. Autoritățile statelor membre vor avea și ele informații în legătură cu cei care nu părăsesc zona Schengen după cele 90 de zile. Uh, astfel, statele membre vor avea un instrument suplimentar pentru a putea lua măsuri dacă e nevoie. După perioada de tranziție, sistemul va fi folosit uh, și cu date biometrice pentru a permite identificarea celor care sunt găsiți pe teritoriu care și-au pierdut sau și-au uh, făcut pierdute documentele de călătorie. Um, avem o perioadă de tranziție uh, echivalentă cu cea pentru sistemul uh, sistemului de informații privind vizele vis la frontiere pentru a da statelor membre timpul de a se adapta, să-și cumpere echipamentul, să își formeze personalul pentru a putea folosi datele biometrice. Chestiuni legate de protecția datelor în sistemul de intrărilor și ieșirilor. Uh, bineînțeles, protecția datelor este foarte importantă aici, un lucru pe care l-am studiat cu multă atenție și discuțiile au fost uh, lungi și amănunțite la comisie. E vorba de accesul, de către forțe, uh, accesul forțelor de poliție. Uh, anumite argumente ar fi în favoarea oferirii acestui acces pentru că aceste date ar putea fi utile în lupta împotriva crime, crimei organizate, criminalității organizate grave. Dar considerăm că în momentul de față nu au deținem însă încă informații suficiente, date concrete la dispoziție pentru a trage concluzia că acest acces ar fi necesar și proporțional. Deci, de aceea, um, propunerea Comisiei nu prevede acest acces pentru forțele de poliție, dar am prevăzut o clauză de remediere. Am spus că după 2 ani de funcționarea sistemului vom reevalua chestiunea, nu doar funcționarea sistemului intrărilor și ieșirilor, dar și experiențele legate de sistemul VIS și accesul forțelor de poliție la acest sistem. Și vom vedea atunci dacă Comisia va face sau nu o nouă propunere pentru a extinde accesul la sistemul uh, intrări-ieșiri. Al doilea aspect uh, important prin protecția datelor este perioada de păstrare și de stocare a datelor. În, ev- în evaluarea noastră, perioada minimă necesară este de șase luni, pentru că corespunde perioadei. Deci, șederea este autorizată pentru trei din fiecare șase luni. Uh, deci propunem să nu depășim această perioadă minimă, deci regula generală va fi că după șase luni datele uh, vor fi șterse. Excepții se vor face pentru cei care nu au părăsit spațiul Schengen în uh, perioada celor șase luni. Datele privind aceste persoane vor fi păstrate pentru maxim 5 ani și aceste prevederi se aplică și dacă persoana nu a fost prinsă niciodată pe teritoriu și nu există dovezi că a părăsit sau nu zona Schengen, totuși considerăm că e nevoie de o limită maximă pentru păstrarea acestor date și propunem ca această perioadă să fie de 5 ani. Leg alt aspect legat de protecția datelor la intrări-ieșiri, am prevăzut, uh, am ev evaluat și posibilitatea schimbului de date cu țări terțe în anumite cazuri, cazuri echivalente cu cel pentru vis, pentru a permite returnarea persoanelor în țările um, de origine dacă e nevoie. Legătura între cele două sisteme Sistemul intrărilor și ieșirilor uh, permite abolirea obligației de ștampilare a pașapoartelor, permite automatizarea verificărilor uh, pentru cetățenii din țări terțe, Um, în uh, celălalt program, deci uh, legătura este foarte concretă. Fără sistemul interieșiri nu vom putea face mai mult decât uh, verificări semi-automate pentru călătorii înregistrați. Încă două aspecte generale din punct de vedere tehnic. Dezvoltarea, dezvoltarea noilor sisteme uh, va fi, ar fi făcută de noua agenție IT de la Tallinn pe baza aceleiași platforme tehnice pe care o folosim pentru vis, mai ales uh, sistemul uh, de um, găsirea echivalențelor biometrice, dezvoltarea acestor noi propuneri nu va începe, deci dezvoltarea noilor programe nu va începe înainte de adoptarea um, deciziei de colegiuitori, pentru că colegiuitorii pot să ia anumite decizii în legătură cu propunerile. Pe de altă parte, dorim să ne asigurăm că avem o bază solidă pentru funcționarea noilor sisteme, o bază în legătură cu care toată lumea este de acord înainte de începerea dezvoltării sistemelor. În fine, costurile. Sistemele vor costa mult, sunt sisteme scumpe, am cerut 1,1 uh, miliarde de euro pentru cele două sisteme. Astfel, se, va oferi, se vor acoperi nu doar costurile legate de dezvoltarea sistemelor um, în statele membre, ci și funcționarea sistemelor în primii 3 până la 5 ani. Deci, practic, este o estimare care include toate costurile Dezvoltarea sistemelor în sine reprezintă mai puțin de jumătate din această sumă de 1,1 miliarde. Am uh, studiat cu multă atenție implicațiile financiare, după cum vedeți în evaluarea de impact. Am comparat atât implicațiile privind costurile diferitelor opțiuni pentru funcționarea sistemelor, cât și posibilitățile de arhitectură tehnică și uh, nu există diferențe majore la nivelul costurilor între diferitele opțiuni, care ar arăta că o opțiune este mult mai ieftină decât cealaltă, costul este aproximativ același. Facem anumite economii dacă dezvoltăm cele două sisteme împreună, în paralel. Vom avea, va trebui să reevaluăm estimările și finanțarea în funcție de decizia finală pentru următoarea perspectivă multianuală pentru Uniunea Europeană în momentul în care aceasta va fi adoptată. În încheiere, poate că o să vi se pară un sistem foarte mare, scump și complex, e adevărat, dar ă, trebuie să nu uităm că spațiul Schengen este un ă, spațiu enorm Uh, aproape jumătate de miliard uh, de uh, locuitori, cu mii de kilometri de frontiere, cu sute de puncte de trecere a frontierei și numărul acestora crește. De aceea dorim să oferim tuturor acestor puncte de um, trecere a frontierei instrumentele necesare și de aceea avem nevoie de sisteme complexe. Mulțumesc, domnule Nielsen. Are cuvântul acum domnul Butareli de la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat la această audiere pentru a ne aduce contribuția în ceea ce privește pachetul frontierelor inteligente. Tocmai am citit uh, pe Twitter un mesaj al șefului meu. Noi trăim totuși într-o uh, societate pe deplin uh, tehnologizată și am aflat sau am fost informat la cald că se va lua o decizie în curând în ceea ce privește necesitatea, proporționalitatea și orientarea către un regim uh, um, fezabil pentru viitor. Iată așadar pe ce mă voi baza astăzi în intervenția mea. Noi analizăm acum îndeaproape ceea ce se întâmplă, mai ales uh, ținând cont de comunicarea din august de anul trecut și încercăm să privim totul prin perspectiva protecției datelor, dar în context mai amplu. Am citit cu mare interes studiul de la JAI. Mulțumim foarte mult Comisiei pentru analiza aprofundată a tendințelor și a prognozelor cu privire la schimbul de informații în domeniul JAI. Am V-am încuraja pe dumneavoastră să mai zăboviți puțin asupra modului în care credeți că schimbul de informații la nivel IT ar putea să aibă loc pe viitor. Ieri m-a impresionat uh, discursul domnului Coelho, mai ales când a spus că orice tip de inițiativă nouă în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe reflexiile anterioare pentru a vedea cum putem să optimizăm instrumentele juridice și bazele de date care deja există, asta înainte, desigur, de a trece la noi inițiative. Reflecțiile necesare trebuie să aibă în vedere costurile și nu doar în termen de bani, ci și în termen de drepturi individuale și protecția vieții private și eficiența față de menținerea securității publici, private. Pentru asta trebuie să ținem cont de faptul că cele două propuneri vizează utilizarea informațiilor unui număr foarte mare de cetățeni. Domnul Nielsen a subliniat deja că protecția datelor și a vieții private au fost uh, lucruri recunoscute în cele două documente și noi suntem foarte recunoscători pentru asta. Oricum, nevoia colectării unui volum imens de date pune câteva semne de întrebare. Mai ales în ceea ce privește sistemul de intrare și de ieșire, uh, în relația cu lupta împotriva traficului uh, ilegal de persoane, a migrației și așa mai departe. Se spune că, în general, Mm, regula este că migranții ilegali sunt în mare parte persoane care își depășesc viza. Numărul migranților din Europa se confruntă cu această situație. Dar, în continuare, trebuie să obținem informații adiționale, mai degrabă în regim anonim decât în regim personal. E necesar să evaluăm mult mai bine necesitatea și proporționalitatea. Recunoaștem că avem uh, probleme în ceea ce privește obținerea de informații relevante cu privire la migrația ilegală. E vorba de informații absolut necesare în formularea unor politici migraționiste. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că, dat fiindcă lipsesc aceste date relevante, Măsura în care putem să contracarăm fenomenul poate să fie una neadecvată sau disproporționată. Există interferențe cu drepturile individuale, dar aceste interferențe de fiecare dată trebuie să fie unele bine argumentate. Așa că încurajăm analiza efectelor pe care îl va avea acest pachet în interacțiunea cu alte măsuri de monitorizare a răufăcătorilor. Se pune întrebarea dacă să utilizăm articolul 96 din Convenția Schengen pentru a-i uh, opri pe cei care și-au depășit uh, viza uh, de la a intra pe teritoriul european din nou. Cu privire la datele biometrice, noile propuneri se bazează pe utilizarea acestor elemente și în nenumărate rânduri am recunoscut care sunt avantajele datelor biometrice. Dar e nevoie de măsuri de uh, siguranță foarte stricte. Noile date numerice alfa reprezintă un prim pas pentru utilizarea datelor biometrice. În considerentul A din propunere se spune că sistemul de intrare-ieșire se va baza pe date numerice și pe o perioadă de tranziție în care se vor utiliza amprentele. Există obligația ca statele membre să uh, ofere susținere prin proceduri, iar datele biometrice trebuie să fie utilizate în măsura în care datele numerice alfa nu sunt suficiente sau nu sunt utilizabile. Domnul Nilsson a transmis un mesaj foarte clar și a spus care este starea lucrurilor la ora actuală. În primul rând, prima evaluare a sistemului de intrare-ieșire ar trebui să vadă exact ce se întâmplă cu la nivelul autorităților de implementare a legii și care este relația cu terțele state pe sistemul de intrări-ieșiri. E nevoie de un echilibru pentru a ține cont de toate interesele părților uh, implicate, pentru că acest sistem să nu fie utilizat pe viitor uh, ca normă. Avem deja experiențe în domeniu, mai ales când uh, s-a discutat despre accesul autorităților de implementare la sistemele de scară largă de informare cu privire la uh, conținând date ale indivizilor care, de fapt, nu sunt suspecte de nicio infracțiune. Ei bine, acest acces trebuie evaluat îndeaproape, pentru că noi am fost foarte critici în uh, repetate rânduri față de această tendință care se conturează. Profit această ocazie pentru a spune că e necesar să existe o analiză uh, de la un caz la altul, de fiecare dată când vine o asemenea propunere și de fiecare dată să ne bazăm pe uh, formularea unei viziuni coerente, comprehensive și orientate către viitor. Cu privire la stocarea datelor personale, în terțele state, iată un alt subiect foarte sensibil. Noi considerăm că există câteva prevederi care impun o reformulare. Oricum, voi publica prezentarea mea și veți găsi câteva comentarii în care mă axez pe consecințele practice ale implementării de noi sisteme, precum acesta, în ceea ce privește, de exemplu, discriminarea de facto și uh, consecințele faptului că la punctele de control uh, trebuie așteptat foarte mult. Există programe de training, inițiative de sensibilizare, comisia le ia în calcul și noi salutăm acest lucru. În concluzie, toate aceste sisteme generează interferențe noi cu drepturile individuale. Din punct de vedere juridic, acest lucru e legitim doar dacă e o necesitate identificată și dacă lucrurile sunt proporționale. Vom reveni cu un aviz. Între timp, pe 10 aprilie, am prevăzut o masă rotundă cu experți din domeniu la biroul nostru. Am trimis deja o scrisoare către președintele Libe. Sunteți invitați cu toții, mai ales raportorii și asistenții acestora. E o inițiativă care vrea să analizeze detaliile. Am invitat experți din statele membre care au experiențe la cald cu această propunere a Comisiei și profităm de această ocazie pentru a analiza și alte detalii înainte de finalizarea avizului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și eu. Mai întâi dau cuvântul celor doi raportori înainte de a deschide dezbaterea. Mai întâi doamna Renate Zomăr, raportor pe sistemul de intrări-ieșiri, și apoi domnul Enciu, care e raportor pe programul de înregistrare a călătorilor. Doamna Zomar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc experților noștri pentru prezentări. Un lucru e foarte clar. Vrem un sistem modern pentru securizarea frontierelor Uniunii Europene. Vrem un sistem de intrări-ieșiri și un program pentru călători înregistrați. Până acum, nu au existat înregistrări electronice pentru a vedea când și unde cineva intră sau părăsește spațiul Schengen. Acest lucru a fost subliniat foarte clar de către vorbitorii noștri. Eu cred că acest lucru trebuie schimbat, mai ales prin prisma faptului că, din ce în ce mai mult, avem liberalizarea vizelor și negociem procesul de liberalizare cu terțe state din întreaga lume. Și, prin prisma acestui fapt, după cum spuneam, trebuie să verificăm uh, dacă sunt respectate normele de liberalizare a vizelor în terțele state și dacă nu cumva cetățenii din terțe state rămân prea mult în Uniunea Europeană. Gestionarea frontierelor externe trebuie să se facă într-o manieră sigură și rapidă, ținând cont de posibilitățile tehnice. Pentru asta e nevoie de o ajustare. Și, și deja a fost subliniat acest lucru. Din ce în ce mai mult La frontierele externe avem, uh, uh, un, avem uh, un număr uh, foarte mare de intrări și ieșiri, vin lucrători, pleacă lucrători și prin prisma globalizării acest fenomen va lua amploare. Trebuie să avem un sistem uh, pe cât de mult simplificat și automatizat. Acest lucru vine nu doar în beneficiul călătorilor, ci ne va ajuta și pe noi, așa a spus și domnul Butarelli, pentru a controla mult mai bine migrația ilegală. Există două propuneri în ceea ce privește sistemul de intrări-ieșiri și registrul călătorilor. Mie mi se pare că se merge în direcția cea bună. Adevărata plus valoare însă a sistemului de intrări-ieșiri va fi următoarea. Aceste date vor trebui și vor putea fi utilizate într-o manieră exhaustivă, ceea ce înseamnă că vor putea fi puse la dispoziția autorităților de urmărire penală. Este foarte important să ne gândim și la acest lucru prin prisma protecției datelor. Cât de departe se poate merge? De îndată ce vom avea aceste date la dispoziție, ne punem problema de ce să nu le și utilizăm în diverse scopuri utile. Nu e vorba de combaterea micilor infracțiuni, ci e vorba de combaterea crimei organizate. Astfel, mă gândesc că ar fi foarte util să însoțim în, în, în procedurile lor autoritățile de urmărire penală. Eu sunt de părere că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva am putea să bazăm întregul sistem pe datele biometrice. Spun asta deoarece consider că este singura posibilitate de a identifica într-o manieră sigură persoanele. De exemplu, ce facem dacă o persoană își distruge pașaportul după intrare? Atunci e normal să avem nevoie de date biometrice pentru o identificare corectă. Există și propunerea pentru înregistrarea uh, călătorilor. Comisia s-a bazat pe un sistem de chipuri, pe tokens, în propunerea sa. Sună bine, dar uh, mai sunt câteva întrebări ce necesită un răspuns înainte de a lua o decizie finală, mai ales în ceea ce privește costurile adiționale, birocrația împovărarea administrativă și riscul de pierdere sau de falsificare. Oare nu ar fi mai bine să utilizăm pașaportul electronic? Pașaportul standardizat e din ce în ce mai utilizat în plan global, Uniunea Europeană îl impune și în acordurile cu terțe state și, până la urmă, pașaportul în sine ar putea fi utilizat ca și chip. Din nou, revin la datele biometrice și trebuie să ne punem întrebarea dacă amprentele singure sunt suficiente ca trăsătură de bază dacă nu cumva ar trebui să utilizăm și imaginea individului care deja apare oricum în pașaportul electronic. Se adaugă aici și faptul că nu avem experiențe în materie de chipuri și identificare prin chipuri și atunci mă întreb dacă ar fi o soluție fiabilă. Pentru că deocamdată nu avem nici bani pentru așa ceva, pe termen lung e clar că nu vom avea suficienți bani în Uniunea Europeană pentru a ne permite asemenea experimente scumpe. Există și o altă viziune care se îndepărtează de propunerea Comisiei um, și care se bazează pe sistemul american de autorizare a intrărilor e sistemul Ester. Mă întreb, nu ar fi mai bine să se înregistreze uh, călătorii înainte de plecare online, în așa fel încât să omogenizăm uh, sistemul din punct de vedere informatic și să avem un sistem tehnologizat pe deplin utilizabil? Eu sunt pentru protecția datelor și pentru protecția vieții private. mai ales în ceea ce privește transferul de date personale către terțele state. Să ne gândim puțin la acest subiect. Mai ales comisia noastră e foarte critică față de un asemenea transfer și dat fiind că discutăm acum despre sistemul și despre pachetul de frontiere inteligente, cred că ar trebui să nu pierdem din vedere acest aspect. Am o întrebare către domnul Butarelli. Ați spus că acum analizați propunerea Comisiei din perspectiva protecției datelor. Cam pe când să ne așteptăm la rezultate concrete, pentru că până la urmă vrem să le integrăm în lucrările noastre parlamentare. La final, vreau să spun că pe ansamblu, salut propunerile comisiei. Sunt uh, propuneri de care aveam nevoie, era și cazul să apară. Și cred că, într-adevăr, vom întrezări plus valoarea și pentru călători și și pentru securitatea în plan comunitar. Până la urmă, sistemul frontierelor inteligente, Smart Borders, Uh, securizează libera circulație din Uniunea Europeană și oferă cetățenilor noștri sentimentul de siguranță. Pentru că, în cele din urmă, siguranța este întotdeauna un subiect foarte sensibil și foarte important pentru cetățenii noștri. Domnul Enciu. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea și eu să mulțumesc uh, experților prezenți aici uh, pentru prezentările făcute, întrucât Acestea, acestea ajută la clarificarea unor întrebări de principiu pentru sistemele smart borders. Este drept că la acest moment este nevoie de foarte multe discuții și de multe reflexii pe marginea propunerilor comisiei, mai ales dacă ținem cont de faptul că ambele sisteme sunt inovative și există puține exemple în lume cu care pot fi comparate. Cred că întrebarea fundamentală care trebuie pusă la acest moment incipient este legată de necesitatea smart border și de proporționalitatea dintre avantajele și inconveniențele lor. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a investit foarte mult și continuă să investească în securizarea frontierelor și combaterea imigrației ilegale, în special prin crearea unor sisteme și baze de date precum SIS, VIS, Eurodac sau Eurosur, care este în acest moment în faza de negociere. Din păcate însă trebuie să remarc faptul că aceste eforturi de combatere a imigrației ilegale și de securizare a frontierelor nu sunt dublate și de un interes pentru sporirea mobilității în interiorul zonei Schengen. Pe de o parte se multiplică de la an la an instrumente costisitoare precum Smart Borders, iar pe de altă parte se impun restricții de mobilitate de tot felul în interiorul Uniunii Europene, fie că vorbim de restricții de circulație, de muncă sau încercări de renaționalizare a spațiului Schengen. Cred că este nevoie să restabilim un echilibru între aceste componente complementare, mobilitate și securitate, pentru că una fără alta nu are sens. În același timp, este nevoie și de o monitorizare și de un control democratic al întregii arhitecturi de funcționare a spațiului Schengen. În acest moment ne aflăm încă la un stadiu interguvernamental al gestionării spațiului Schengen, care este, din păcate, total ineficient de aceea, pentru mine este fundamental ca această dezvoltare a instrumentelor de securitate și supraveghere a frontierelor și a fluxurilor de călători să fie însoțită de modernizarea mecanismului de evaluare Schengen. Nu este admisibil și nici logic să multiplicăm la nesfârșit arhitectura Schengen dacă nu putem să ne asigurăm că toate aceste sisteme vor funcționa corect. Este motivul pentru care vreau să spun că, din punctul meu de vedere, progresul pe care îl vom avea în ceea ce privește pachetul Smart Borders va fi strâns legat de evoluția negocierilor pe mecanismul de, evoluție, de evaluare Schengen. Revenind la problema necesității și proporționalității Smart Borders, cred că, ea, ă, cred că trebuie să analizăm foarte serios dacă aceste sisteme fac parte din prioritățile Uniunii Europene în acest moment. Există într-adevăr această previziune de creștere a numărului de călători și este clar că avem nevoie de modernizarea modalităților de trecere a frontierelor. Pe de, o, pe de altă parte, însă, întrebarea este dacă Smart Borders va grăbi într-adevăr pasajul la frontiere sau, din potrivă, îl va încetini. În acest moment, dacă ne uităm la propunerea privind sistemul de intrări-ieșiri, senzația mea este că timpul de așteptare la frontiere va crește, întrucât toți călătorii vor trebui să fie amprentați atât la intrare cât și la ieșirea din Uniune. În plus, va trebui să li se creeze un fișier foarte elaborat cu date personale. Alte întârzieri la punctul de trecere a frontierelor pot apărea dacă luăm în considerare că acest sistem electronic nu este infailibil și poate produce erori, inclusiv în ceea ce privește fiabilitatea amprentelor digitale. În, această ordine, în aceeași ordine de idei, Trebuie să ne gândim și la costurile de implementare ale între EXIS și FTP-ului. În acest moment, acestea sunt estimate de către comisii la 1,1 miliarde de euro, fără să fie luate în considerare costurile porților automate care rămân în sarcina statelor membre. Cred că trebuie să analizăm foarte bine dacă în acest context de criză Uniunea Europeană poate investi peste un miliard de euro în astfel de sisteme sau dacă nu cumva acești bani pot fi folosiți în alte scopuri, spre exemplu securizarea documentelor de călătorie și a documentelor sursă, ă, cu care știm că există probleme importante. Un alt subiect trebuie aprofundat, care trebuie aprofundat este acela al utilității între EXIS și RTP. Un lucru pe care vreau să-l precizez de pe acum este că nu sunt în niciun caz de acord ca Smart Border să fie folosit pentru a crea o poliție a imigrației. Trebuie păstrată o abordare pozitivă privind scopurile celor două sisteme, bazată pe un control corect al imigrației, însă din punctul de, meu de vedere este esențial ca drepturile omului să fie respectate. În ceea ce privește registrul de intrare de înregistrare a pasagerilor, consider că propunerea Comisiei este în general una bună, și se inspiră în mare parte din regulamentele anterioare privind SIS și VIS. Există însă multe aspecte care trebuie să fie clarificate și m-aș referi aici doar la câteva dintre ele. Unul dintre acestea este relația pe care RTP o va avea cu celelalte sisteme și cu infrastructura acestora, în special ASIS și VIS și Entry-Exit de asemenea. De asemenea, în ceea ce privește înregistrarea în cadrul RTP, cred că Criteriile de acordare a acestui statut nu sunt destul de elaborate și lasă prea multă marjă de apreciere a autorităților competente. O altă problemă la care trebuie găsit un răspuns este legată de fiabilitatea amprentelor și a procesului de colectare a acestora, în special la categoriile speciale de persoane cum sunt uh, copiii și bătrânii, dar și persoanele cu handicap. De aceea, de departe însă, cele mai importante probleme țin de managementul datelor personale, inclusiv protecția acestora, utilizarea și securizarea lor. Nu voi intra foarte mult în aceste detalii pentru că domnul Butarelli prezent aici deja a punctat foarte bine preocupările care există, însă m-aș referi la, doar la câteva aspecte care sunt, uh, pe care eu le cred uh, esențiale. Uh, cu referință la principiul proporționalității, nu înțeleg utilitatea unei copii la nivel național a datelor de înregistrare în RTP, atâta timp cât există o bază de date centrale la care toate autoritățile competente au acces, nu văd de ce statele membre ar trebui să multiplice, să stocheze aceleași date. În al doilea rând, cred că atunci când o persoană își retrage cererea de acces Uh, la RTP, datele ar trebui să fie șterse și nu păstrate pentru cinci ani, așa cum propune Comisia. Totodată, mă bucur că în cadrul RTP Comisia a propus deja ca datele nu pot fi transmise altor state terțe sau organizații internaționale și cred că același lucru ar trebui făcut și în cazul uh, sistemului Entrexit. Cât privește aspectele de securitate a datelor, cred că avem nevoie de o, și de o expertiză tehnică a ENISA, care trebuie asociată procesului de dezvoltare a celor două sisteme. Acestea sunt doar câteva din elementele pe care vreau să le ating astăzi. Cum spuneam, în acest moment avem multe întrebări, mai multe întrebări decât răspunsuri și de aceea, în următoarea perioadă, voi încerca să am alături de doamna Zomer cât mai multe întâlniri cu actorii interesați, inclusiv Comisia, Agenția de Protecție a Datelor, Agenția IT, Uh, de la Tallinn și mai ales cu colegii noștri parlamentari și raportorii din umbră. Închei prin a repeta ceea ce am spus și la început și anume că din punctul meu de vedere adoptarea unui mecanism de evaluare Schengen eficient este o precondiție pentru a putea avansa în ceea ce privește Smart Borders. Sper că Consiliul să înțeleagă acest mesaj și să aibă o atitudine constructivă pentru a putea ajunge cât mai curând la un compromis pe pachetul de guvernanță Schengen. În ultimul rând, cred că este util să învățăm din greșelile trecutului. Mă refer aici în special la dezvoltarea sistemului SIS-2 și a Eurosur. De aceea este important să introducem mecanisme de raportare și control în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Smart Borders. În același timp, nicio lucrare de dezvoltare a RTP sau Intrexit nu trebuie să înceapă până la adoptarea finală a regulamentului de către Parlament și Consiliu. Vă mulțumesc. Thank you. Vă mulțumim, domnule Enciu. Am patru solicitări de luarea cuvântului din partea altor eurodeputați. Am și eu câteva întrebări. Se mai scrie cineva? Nu? Atunci are cuvântul domnul Bronx. Vă rog. Primul uh, vorbitor uh, a vorbit uh, despre uh, profilurile care pot fi permise și, și cele care nu pot fi per, permise. Dacă un anumit grup de populație, indiferent cum este definit, sau persoanele dintr-o anumită țară, sunt în mod deosebit uh, vizați de anumite delicte, de exemplu, profesori ieșiți la pensie care uh, devin eurodeputați, uh, sunt obligați, uh, de fapt, sunt acuzați de faptul că și-au plictisit elevii de moarte. Um, un alt exemplu mai clar sunt, bineînțeles, Uh, teroriștii uh, sau uh, cei care traficanții de droguri. Eu cred că în aceste grupuri trebuie să poată să fie, facă obiectul unor cercetări mai aprofundate. Am întrebat reprezentantul Europol cu ceva timp în urmă dacă există grupuri din populație reprezentate în mod disproporționat între cei vinovați de trafic de ființe umane uh, și mi s-a răspuns mai puțin timid că răspunsul era da, romii. Mulțumesc. Real demonstrably overrepresented groups are gen- Domnule Brons, um, grupurile clar suprareprezentate uh, sunt legate de gen, domnule Brons. Speakers today, I'm really... Doamna Keller. Îmi pare rău că nu am putut asculta toate prezentările pentru că am fost la vot în alte comisie, dar am citit studiul cu mult interes. Așa că îmi pare rău dacă repet lucruri care au fost deja spuse. Sper să nu fie așa. Aș dori să pun mai ales întrebări legate de costuri. Sunt de acord cu multe critici din studiu și cred că trebuie să evaluăm cu multă atenție costurile. Acum deja um, avem probleme cu cadrul financiar multianual. Um, Consiliul dorește să reducă mult bugetul. Uh, se pare că 20% din bugetul pentru acest domeniu riscă să dispară și dacă dispare un sfert din buget, ce facem? Care este prioritatea? Prioritatea sunt frontierele inteligente și atunci unde putem reduce costurile în altă parte? Poate raportorii au idei uh, Um, în legătură cu modul în care putem uh, reorganiza fondurile sau, dacă nu, trebuie să cerem mai mulți bani statelor membre, dar este clar că uh, statele membre nu sunt gata să injecteze niciun cent în plus în cadrul financiar multianual, având în vedere situația anumitor state membre, cum este Grecia, Cipru și așa mai departe, mă întreb dacă le putem întreb, cere acestor țări să investească mai mult în uh, sistemele de securitate la frontieră. Și întrebarea dacă bugetul costul estimat de 1,1 miliarde nu va fi um, depășit de realitate. Știm foarte bine uh, de faptul că, faptul că aceste costuri pot crește foarte ușor pentru că dezvoltarea tehnologiei uh, costă mult și aceste costuri nu pot fi prevăzute foarte exact. Deci întrebarea mea este de unde luăm acești bani, unde îi găsim și noi, comisia noastră, este gata să reducă finanțările de la alte programe? Aș dori să știu și care este punctul de vedere al colegilor în legătură cu acest aspect financiar. Apoi, întreb uh, reprezentantul comisiei, îmi pare rău dacă ați spus deja acest lucru, ce se întâmplă dacă aflăm că o persoană rămâne pe teritoriu mai mult decât are voie. Clar, ce se întâmplă? Se va declanșa o alarmă? Dacă da, ce vom face cu ea? Și, și ce regulă se aplică? Aș dori să știu detaliile. Ce se întâmplă după ce am identificat faptul că o persoană a rămas prea mult pe teritoriu? Mă voi opri aici, deși sunt de acord cu multe dintre criticile obiectivului acestor, uh, acestor sisteme. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst are cuvântul. Um, Mulțumesc! În primul rând, vreau să fie retrase afirmațiile făcute la adresa romilor. Dacă ne gândim uh, dacă gândim așa, ne luăm adio de la niște valori pe care, de fapt, noi vrem să le prețuim în Uniunea Europeană și mai ales la Comisia noastră. Și acum să trecem la subiect. Încep și eu cu costurile. Ne uităm puțin în trecut, în istoria Uniunii Europene și analizăm subiectul SIS-2. Eu eram membru în Landtag pe vremea când a început discuția pe SIS-2, acum vreo 10 ani se întâmpla asta și de fiecare dată când uh, discuția se relua, costurile sporeau. Și acum uh, vrem să instalăm și sistemul adițional. Există persoane care cu 50 de milioane vor să implementeze și sistemul UE PNR. Și atunci întrebarea este dacă banii care sunt utilizați aici pot fi uh, obținuți de undeva, după cum întreba doamna Keller, și dacă într-adevăr putem să ne limităm uh, la cele 1,1 miliarde. Pentru că eu nu văd cum am putea să facem asta. Eu uh, nu sunt de acord că vom reuși și nu am fost convinsă până acum, așa că trebuie să ne gândim deja de pe acum ce fel de bani și câți sunt uh, cheltuiți pentru colectarea de date și de, ce vom, de câți vom avea nevoie în plus pentru noile date în toate țările europene care să participe. Deci, în primul și în primul rând, mă interesează costurile și adresez această întrebare tuturor invitațiilor noștri. În al doilea rând, înregistrarea. Avem un program de înregistrare pentru călători, pentru, prim, pentru clasa 1 și clasa a doua. Cam așa văd eu lucrurile. Și lucrurile sunt stabilite în funcție de anumite criterii, dar se pune întrebarea cu ce rezultat? Deci ce obțin nu doar călătorii, ci și ce obțin uh, cei care fac înregistrarea. Ce înseamnă asta concret? De exemplu, uh, cei care sunt frequent flyers, care zboară foarte des, prezintă un risc redus? prezintă un risc redus doar pentru faptul că vin des încoace, iar cealaltă categorie de călători prezintă un alt risc, un risc ridicat? Putem să privim lucrurile astfel? Nu prea cred. Așa că vreau să vă spun că chestiunile de securitate și chestiunile politice joacă un rol foarte important aici și uh, vreau să vă întreb dacă într-adevăr uh, se ține cont de asta în noile măsuri propuse spre implementare. Dumneavoastră spuneați că prin nou sistem de intrare-ieșire nu vor mai fi uh, necesare ștampile. Deci vom avea mai puține ștampile. Foarte bine. Dar în realitate, ce se întâmplă? Cineva intră și apoi iese. Practic, e o statistică de migrație plafonată sunteți de acord cu mine? Puteți să priviți lucrurile în această perspectivă? Pentru că eu altfel nu pot. Și mă leg uh, uh, de ceea ce a spus doamna Keller. Ce se întâmplă după cele trei luni? Am putea să uh, antrenăm căței să-i miroasă pe ce, acei călători după cele, expirarea celor trei luni, nu-i așa? Concret, mă interesează ce se întâmplă. V-ați gândit la niște reglementări în acest sens? Vreau să mă refer și la datele biometrice. E o aberație să spunem că aceste date biometrice care sunt acum completate uh, prin Eurodac și VIS, că nu sunt date sigure. Mi-amintesc uh, prea bine ce s-a întâmplat în momentul în care s-a făcut o verificare, cum pot fi hecuite datele biometrice. Există mai multe posibilități de falsificare uh, și mi se pare că orientarea către datele biometrice este una profund unilaterală, în așa fel încât la sfârșit se pune întrebarea cine ce câștigă la final? Uh, călătorul? Sau uh, lipsa ștampilelor? Sunt uh, chestiuni politice și științifice în același timp. Și nici cum nu putem să evităm naționalitatea. L-am ascultat pe colegul nostru când s-a referit la o anumită minoritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul Nils Torvalds. Mulțumesc. When I was, when I've been listening to... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat uh, când ascult uh, astfel de dezbateri, întotdeauna mă tem că ne concentrăm uh, pe ce nu trebuie. Care sunt principalele aspecte legate de acest uh, pachet. E vorba de trecerile legale ale frontierelor și numărul uh, traversărilor frontierelor este cel pe care, care credem noi că este sau este mai mic sau mai mare. Obiectivul este să-i prindem pe cei care stau prea mult pe teritoriu sau să-i prindem pe infractori De, dacă studiem cifrele, câte traversări ale frontierei au loc, uh, care este numărul prevăzut al persoanelor uh, pe care le identificăm ca depășind perioada de ședere și numărul persoanelor uh, vinovate sau care au săvârșit delicte grave, um, trebuie să vedem care sunt proporțiile între aceste grupuri de populație. Dacă nu reușim să analizăm aceste proporții, atunci uh, vor vorbi practic de lucruri diferite. Și, practic, uh, astfel de discuție nu va avea niciun rost dacă nu discutăm despre aceleași lucruri motivați de aceleași obiective. Și, bineînțeles, nu trebuie să uităm problema costurilor. Uh, Știm că, practic, toate programele legate de gestionarea datelor, cel puțin în țara mea, și-a depășit bugetul inițial, cu mult. Și este o tendință practic aproape normală că cei care încearcă să ne vândă un program de protecție datelor să ne spună o să coste puțin. Și după 10 ani uh, <laughs> ne dăm seama că n-a costat chiar așa de puțin. Deci ar trebui să abordăm uh, costurile cu mai multă onestitate. De aceea am întrebat deja mai devreme ce fel de arhitectură avem de gând să folosim dezvoltăm noi programe pe platforme noi, separate și acesta este răspunsul care mi s-a dat. Mi s-a spus că nu este, acesta nu este un program normal. Mi s-a spus că platforma este ă, construită exclusiv în acest scop. Și atunci am spus, dar ce facem aici? Folosim uh, blocuri uh, obișnuite sau inventăm roata din nou pentru a patra, cincea sau a șasea oară. Deci aș fi foarte interesat să aflu pe ce ne bazăm în arhitectura noilor sisteme. Um, se integrează noile sisteme cu sistemele precedente? Ce programe vom folosi? Folosim uh, o platformă Windows, Linux sau care este platforma care va sta la baza programului și cum vor putea comunica aceste uh, programe existente cu cele noi. Mulțumesc! Ultimul vorbitor pe care l-am pe listă înainte să iau eu cuvântul este domnul Coelio. Domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Vreau să adresez trei întrebări Um, chestiuni prioritare și chestiuni de finanțare și apoi uh, interconectarea cu alte sisteme. În primul rând, confirm ceea ce au spus antevorbitorii mei. Trebuie să ne exprimăm foarte clar. Noi uh, suntem uh, perfect conștienți de limitările financiare din următorii șapte ani. Știm cum arată perspectivele financiare Așa că atunci când comisia vine în fața noastră și ne propune o asemenea investiție, e foarte legitim să ne întrebăm care sunt prioritățile. Concret, Comisia Europeană dorește să inițieze acest program, dar se pune întrebarea care vor fi uh, sistemele sau mecanismele care vor suferi reduceri. Din punct de vedere politic, noi trebuie să prioritizăm lucrurile. Însă, s-ar putea ca prioritățile din trecut să nu fie valabile și astăzi sau în viitor. Dacă Comisia consideră că e o prioritate, atunci ne întrebăm ce se va întâmpla pe viitor, ce va trece de la. Uh, ce, ce priorități se vor schimba, mă scuzați. Se previzionează 25 de milioane de euro și asta se întâmpla în Moscova, s-au previzionat în 2012, dar deja discutăm despre sute de milioane. Dacă avem aceleași scăpări pe cifre și când discutăm despre acel prag de 1,1 miliarde, dacă proporțional se va ajunge la 7 miliarde de euro, Dumneavoastră poate credeți că eu exagerez acum, dar uh, haideți să ne gândim și la acest scenariu, pentru că avem un exemplu din trecut când costurile pur și simplu au luat o razna. Deci ce se va întâmpla într-o asemenea situație? Nu trebuie să fie nicio surpriză faptul că suntem profund îngrijorați. Și domnul Enciu a menționat o problemă foarte importantă, interfețele cu alte sisteme. bazându-ne pe platforma tehnică SIS. Dar să nu uităm că SIS nu e funcțional, va uh, deveni funcțional în curând, va avea loc o perioadă de testare. După cum s-a spus în prima rundă de intervenții în această dimineață, sistemul SIS va deveni pe deplin funcțional doar în 2 ani toate legăturile cu celelalte sisteme deja implementate trebuie regândite și nu doar din considerente tehnologice, ci deoarece trebuie să evităm pe cât posibil să dublăm costuri, să dedublăm costurile, să plătim de două ori pentru același lucru. Să vedem dacă nu cumva există deja la comisie instrumente care parțial întrunesc funcțiile uh, gândite acum în noul proiect. Deocamdată, avem problema costurilor, a interconectării cu uh, sistemul, sistemele existente și apoi trebuie să fim foarte precauți în momentul în care reacționăm la această propunere. Pentru că dacă ne pripim, cred că rezultatul poate fi unul fatal. Cu toții suntem pentru sporirea securității, dar să nu pierdem din vedere proporționalitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Coelio. Mai sunt alte intervenții? Nu. Nu mai sunt. Atunci e rândul meu să adresez întrebări domnului Nielsen de la comisie. Dacă m-aș fi născut ieri, aș fi spus cu siguranță că propunerea dumneavoastră este minunată și convingătoare, dar din păcate nu este prima propunere de acest gen pe care o discutăm. Cu toții am discutat despre costuri. Eu aș vrea de la comisie o listă cu toate uh, proiectele de infrastructură IT uh, care nu și-au depășit bugetul inițial. O asemenea listă ar fi convingătoare, pentru că eu la ora actuală nu cunosc niciun asemenea exemplu. Și mai sunt exemple din care putem să învățăm. De exemplu, în SUA s-a încercat introducerea unui sistem de intrări-ieșiri. Nu am urmărit uh, evoluțiile recente din ultimele luni, dar din câte știu eu, după atâția ani nu e de plin funcțional. Dacă americanii nu se descurcă, ce vă face să credeți că noi am reușit mai bine? Întrebarea cheie a fost adresată de domnul Torvalds. Cu ce scop? Inițial, dumneavoastră ați spus că doriți să accelerați trecerea la frontieră. În acest caz, vin cu același argument. Din nou, dacă n-am ști care e situația, care este toată în recutul recent, haideți să ne gândim puțin uh, la măsurile care s-au implementat pentru scurtarea cozilor la aeroport a văzut cineva cozi reduse la aeroport? Pentru că eu una nu am văzut asta. S-a discutat despre asta în momentul în care s-au propus uh, scanerele corporale. Dar nu se poate ca acesta să fie uh, motivul invocat și de data asta. Vreți să-i prindeți pe cei care își depășesc viza? Doamnă Ernst, e destul de ușor să facem asta. Avem uh, servicii de localizare. Oricine deține un telefon mobil în ziua de azi poate fi localizat un doi. Și cred că oricum agențiile de implementare au acces la aceste date. Și în ceea ce privește accesul autorităților la date, din nou, dacă m-aș fi născut ieri, v-aș fi uh, crezut și uh, aș fi fost convinsă de argumentul accesului la date. Dar până la urmă avem Eurodac. Și atunci vă întreb, ce valoare mai are promisiunea comisiei? Nu pot să vă ofer binecuvântarea, mai ales că în trecut nu v-ați dovedit a fi demn de încrederea mea. Uh, Pare foarte rău să o spun așa pe șleau. În ceea ce privește bazele de date, dincolo de argumentul că trebuie să fie sigure, v-ați gândit oare la cine va construi și gestiona sistemul bazelor de date? Date fiind normele în vigoare OMC, putem să pretindem că aceste implementări nu sunt lipsite de influențe Patriot Act? Pentru că, până la urmă, cum ne putem asigura că aceste date nu vor fi disponibile altor guverne din lume? Dincolo de faptul că la un moment dat ne punem problema să facem un transfer de date. Oricum, dacă există o uh, întreprindere prezentă pe teritoriul Americii, să știți că anumite date vor fi puse la dispoziția americanilor și atunci cum putem să ne asigurăm uh, de păstrarea datelor în condiții de deplină siguranță? Și din nou revin la obiectivul final. Ați spus clar că e măsură de securitate, dar noi în ultima vreme am luat atâtea măsuri de securitate, adesea uh, noi exprimându-ne acordul, dar oare Chiar ne bucurăm de mai multă siguranță, am investit foarte mulți bani, nu ne va costa doar 1,1 miliarde de euro, ci mult mai mult. Să nu fim naivi, costurile vor spori simțitor. Și atunci mă întreb, cât de multă siguranță vom uh, cumpăra uh, în continuare în acest ritm? Să luăm răspunsurile în, intervenția, în ordinea intervențiilor? Începeți dumneavoastră, vă rog. One general un comentariu general. Dacă e cu adevărat nevoie de aceste sisteme pentru că îi protejează cu adevărat pe cetățeni. Și domnul Nilsson ne-a spus pe bună dreptate că această idee a frontierelor inteligențe e o abordare persocentrică. Problema e că dacă ai o astfel de abordare, diferența între este cine un cetățean și cine un străin nu se mai menține. Și în acest sens, consecințele juridice sunt foarte importante. Dacă toți călătorii devin potențial mai călători mai riscanți sau mai puțin riscanți, aceasta înseamnă că cetățenii Uh, pe care zona, de securitate și justiție trebuia să-i protejeze vor fi controlați. Și apoi chestiunea fundamentală juridică este ce libertate de mișcare mai există când aceste, această libertate e uh, hotărâtă în funcție de procesarea datelor. Și am putea vorbi din punct de vedere juridic de o adevărată libertate de mișcare? Mulțumesc, domnul Nilsson. Mulțumesc uh, pentru Uh, reacțiile la această propunere, care e începutul unui proces uh, vast, îndelungat, aprofundat. Uh, ambele instituții trebuie să treacă prin el. Vom reveni în detaliu la toate aceste aspecte pe măsură ce parcurgem propunerile. Nu am toate răspunsurile detaliate la întrebările pe care mi le-ați pus, o să încerc să fac ce pot. Apoi, prima chestiune, sistemul de intrare și ieșire și scopul lui. Într-adevăr, ce am petrecut, propus noi la început, ideea ar fi să gestionăm mai bine frontierele noastre, uh, de asemenea, să monitorizăm uh, șederile de scurt uh, sejur și asta înseamnă că în starea actuală propunerea nu acoperă și combaterea lupte, criminalității organizate. Acum e atitudinea de colegiuitorilor să ne spună ce părere au despre această propunere. Iar în ceea ce privește nevoia, trebuie să ne gândim la existența acestei uh, șederi autorizate maxime de 3 până la 6 luni. Considerăm că e necesar să punem în aplicare și să controlăm această regulă sau nu. Până la urmă, aceasta este întrebarea de bază legată de uh, justificarea pentru sistemul de intrări și de ieșiri. Ce facem în ce privește cu cei, în ce, ce privește pe cei care stau mai mult? O întrebare. Uh, va fi pusă la dispoziția tuturor autorităților din state membre un sistem de alertă uh, în, în cadrul sistemului de migrație, deci va fi o sursă suplimentară de informație pentru aceste state când vor încerca să îi uh, găsească și să-i prindă pe cei care depășesc uh, durata legală de ședere dar această prevedere există în, în cadrul actual, există astfel de eforturi la state, în statele membre pe baza directivei de returnare. Uh, deci statele membre au uh, o, o alegere foarte clară. Deci cei care sunt ilegali pe teritoriul lor primesc dreptul de ședere legal sau trebuie returnați. Și directiva de returnare uh, prevede garanții juridice în legătură cu felul în care returnarea ar trebui să se facă din punct de vedere juridic. Sistemul de intrare și de ieșire nu schimbă cadrul juridic existent în vigoare. Apoi, programul RTP, și scopul lui. Depinde cum îl vezi. Ideea nu e să facem categorii de oameni în funcție de nivelul de risc pe care îl prezintă, ci ne permite să facem diferența între cetățenii cu risc scăzut și cei care au un risc necunoscut. Pentru că abordarea actuală e că pornim de la premisa că uh, unul, fiecare din cei din milioanele de călători care intră pe teritoriul european reprezintă un risc potențial. Dar persoana care vine a 25-a oară în europeană și respectă regulile, uh, îi primește o etichetă de persoană cu risc căzut și nu mai trebuie să fie verificat la fel cu alții. Problema este dacă putem să facem o diferență clară între cei care uh, sunt cu risc scăzut, care vin de 25 de ori, sau cei care prim, uh, vin pentru prima oară și care reprezintă un risc potențial, pentru că nu avem o informație suficientă pentru a spune dacă este uh, riscantă persoana sau nu. Concluzia logică e că uh, sistemul actual de control la frontieră pe care le avem astăzi și care funcționează e uh, discriminatoriu și el. <laughs> E practic la fel. Deci select, selectezi uh, o, un grup de persoane care sunt mai uh, mult verificate. Deci, din punctul nostru de vedere, nu avem de-a face cu discriminare. Dar dacă luăm lucrurile așa foarte strict, uh, nu putem să controlăm pe toată lumea și deci trebuie să găsim o modalitate de control. În ce privește costurile și partea tehnică, înțeleg preocupările dumneavoastră. Într-adevăr, trebuie să examinăm împreună aceste aspecte cu mare atenție. Am încercat să evaluăm costurile cât mai precis, cu putință. Uh, Bineînțeles că aceste estimări trebuie să fie uh, rafinate în continuare, pentru că ele depind de rezultatul concret al uh, activității colegiuitorilor ce se va adopta, care vor fi cerințele, care vor fi uh, specificările nevoie pentru sisteme. Deci, estimările trebuie să fie reevaluate și se va întâmpla acest lucru și în anii viitori. Tot în ce privește tele potențiale în lumina CFM-ului, Evident că trebuie să se facă alegeri politice. Consiliul și Parlamentul trebuie să le facă. Dacă titlul 3 pentru Jai uh, au, are bani mai puțin, atunci trebuie să facem niște uh, mm, alegeri dureroase. Să ne gândim dacă trăiem banii pentru programele naționale pentru statele membre sau uh, dacă limităm acoperirea costului, deci uh, costul pentru smart borders. Dar încă o dată nu e o întrebare de tip da sau nu. Credem că avem uh, suficiente for, uh, fonduri uh, chiar dacă acestea nu uh, acoperă dezvoltarea totală a sistemelor ca să uh, permitem uh, demararea sistemului, funcționarea în primii ani, dar va rămâne de văzut și depinde și de alegerile pe care le faceți și dumneavoastră. Pe partea tehnică va trebui să, împreună cu experții, să mai discutăm, dar încă o dată ideea principală este să avem aceeași platformă tehnică ca pentru sistemul VIS, care funcționa, funcționează bine, dar din oficiu va trebui ca aceste uh, sisteme să fie baze de date separate, pentru că sunt sisteme diferite și trebuie să ne asigurăm că limitarea scopului e respectată și că avem uh, uh reguli de acces diferite pentru fiecare uh, sistem să nu fie confuzie. Și o ultimă observație, mi s-a pus o întrebare concretă, dacă ar trebui să considerăm cu un program de tip ESTA, precum cel din SUA. Am uh, făcut un studiu în legătură cu potențiala valoare adăugată a unui ESTA pentru Uniunea Europeană și deocamdată concluzia noastră este că nu avem, uh, nu ar fi suficientă valoare adăugată uh, pentru un astfel de program Mm, ne întrebăm uh, în general dacă un sistem de tip ESTA ar putea avea o justificare în, uh, pentru politica vizelor 2015, dar până atunci nu considerăm că e necesar să continuăm uh, pe o astfel de propunere. Înainte de a da cuvântul domnului Butărăli, aș dori să revin la întrebările mele. V-am pus două întrebări concrete, dacă mi le pute, uh, mă puteți răspunde la ele acum sau în scris. Da, dacă ați studiat experiența SUA, a sistemului de intrare și de ieșire, dacă a funcționat sau nu a funcționat și, în al doilea rând, dacă s-ar putea, din punct de vedere tehnic și în conformitate cu regulile OMC, să avem licitații pe companii care vor gestiona un sistem Uh, care ar fi uh, de tip Patriot 3. Uh, deci aș dori să ne răspundeți acum sau preferați în scris? Jumătate e răspuns acum, jumătate în scris. La prima întrebare, da, am examinat sistemul american, pe de o parte, constatăm că există diferențe foarte mari în ce privește punctul de plecare. SUA a pornit cu un sistem în care nu se făceau verificări la, pentru nimeni la ieșire. Deci când ieși de pe un, un teritoriu, nu ești controlat. Prin definiție, această situație devine foarte greu dacă vrei să faci un sistem de intrare și de ieșire. Punctul nostru de plecare este diferit. Uh, noi facem verificări la ieșire, uh, la ieșirea din zona Schengen. Aceasta este regula de bază. Pornim deci din uh, puncte de plecare diferite. Sigur că suprafața și sfera uh, sistemului SUA este, sunt foarte mari. Noi avem un program, un sistem mai restrâns. Dar, ultimul comentariu, am uh, studiat problemele cu care s-au confruntat americanii în uh, folosirea pașapoartelor biometrice în sistemul lor și de aceea propunem această fază tranzitorie de a folosi pașapoarte biometrice în sistemul de intrare și de ieșire ca să ne adaptăm pentru a evita, de exemplu, uh, să nu facem totul din prima zi, ci să procedăm treptat, uh, pas cu pas, uh, beneficiind de experiența acumulată de-a lungul timpului. La a doua întrebare, nu am nicio idee. Sper să găsesc pe cineva care să știe câte ceva și să vă dau un răspuns în scris. Mulțumesc, domnul Butareli. Thank you, I will focus. Mulțumesc. Mai întâi mă voi concentra pe întrebarea doamnei Sommer, dar voi răspunde indirect uh, și la ceea ce ați spus dumneavoastră, doamnă președinte. Dumneavoastră spun, mă întrebați când. Răspunsul este în curând, în următoarele săptămâni. Astăzi este prima zi de primăvară, deci aș spune în cursul primăverii. Între timp, bineînțeles, suntem disponibili uh, pentru întâlniri uh, informale cu ambii raportori și uh, vă putem uh, pune la dispoziție observațiile noastre informale din 2008 și din august anul trecut, pentru că nu este prima dată când uh, facem comentarii legătură cu pachetul Frontiere Inteligente. Bineînțeles, abordăm problema dintr-o perspectivă specifică, cea a protecției datelor, care nu este atât de minoră cum ar părea. bineînțeles, uh, avem și perspectiva politică, cea a priorităților pentru Uniunea Europeană. Ține cont de costuri nu doar în ceea ce privește impactul, dar și în ceea ce privește beneficiile. După Tratatul de la Lisabona, principiile necesității și proporționalității nu sunt doar bune practici sau recomandări, sunt chiar obligații legale. Deci, orice inițiativă este legală dacă răspunde sau trece cu succes uh, testul uh, necesității și proporționalității. Deci, bineînțeles, ne vom uh, concentra pe chestiuni legate de termenele de păstrare a datelor, accesul la date, locul unde sunt păstrate datele și alte aspecte legate de proporționalitate, inclusiv uh, pentru datele biometrice. Dar principala noastră preocupare este avem nevoie de un astfel de sistem pentru a atinge obiectivele menționate în propuneri, obiective legitime. Într-adevăr, trebuie să luptăm împotriva um, șederilor excesive, dar întrebarea este, avem nevoie de un volum atât de mare de colectare de date pentru a atinge acest, um, pentru a răspunde acestui obiectiv? Sistemul va fi suficient de eficient? Eu mă ocup de protecția datelor de 20 de ani, dar înainte am fost judecător. Domnul Coelho cu siguranță își va duce aminte că acum 11 ani, în calitate de uh, președinte, autorității de supraveghere Schengen se ocupa atunci de numeroase amendamente pentru SIS-2. Iată, după 11 ani, uh, știți care este cadrul uh, actual. De ce am menționat o viziune orientată spre viitor? Pentru că și din perspectiva oamenilor legii, mulți sunt uh, nemulțumiți, se creează tot felul de platforme, baze de date în diferite scopuri uneori uh, datele uh, se suprapun, uh, se, există tot felul de infrastructuri IT, avem sisteme interesante pe hârtie, dar poate nu suficient de eficiente în practică. De exemplu, sistemele de informare, de schimb de informații pentru vămi acestea nu sunt folosite conform așteptărilor, așa că ar fi bine să începem o analiză pe termen lung privind perspectivele pentru viitor, uh, să implicăm aici toate platformele din cadrul uh, domeniilor uh, primului și celui al treilea pilon. Bineînțeles, acesta se bazează pe experiențele precedente, de aceea este crucial să analizăm experiențele precedente. Vom face acest lucru uh, în legătură cu inițiativele UE din anumite state membre pe 10 aprilie încolo și vom avea o atitudine cât mai proactivă. Dar nu vă pot promite că până la urmă nu vom fi sceptici sau critici în legătură cu oportunitatea acestor uh, inițiative. Cred că uh, accentul se pune pe ceea ce a spus domnul Torfald. Ne concentrăm suficient pe obiective? ne dăm seama suficient de bine, uh, estimăm suficient de bine cifrele și statisticile? Ieri, domnul Torvald a vorbit din nou despre principiile de protecția datelor. Cred că este, aceasta este și o oportunitate pentru dumneavoastră să faceți alegerea cea bună. Da, ne puneți pe umeri o responsabilitate mare spune doamna președinte. Am ajuns la sfârșitul acestor dezbateri. Mulțumim mult invitațiilor. Mi s-a cerut să amintesc membrilor că ședința Comisiei Libe continuă în această după masă la ora 15. Domnul Wainwright um, va fi prezent și vom discuta despre uh, criminalitatea organizată.